Colleagues, good morning. Stimați colegi, bună dimineața. Can I uh, bring the meeting uh, back to order before we start the votes? Vă rog, luați loc. Domnul Bradburn are un punct procedural, deci are cuvântul. Dacă o să rămâncă. Uh, yes, um, could I raise the issue? It's a general one, uh, not specific. Uh, am o problemă care nu este specific, specifică acestei comisii, dar a avut, s-a întâmplat în această comisie ieri, și anume, asistenții noștri parlamentari sunt mutați de pe scaunele lor pentru a lăsa locul altor instituții. În ceea ce mă privește și în ceea ce privește și colegii noștri, Uh, asistenții noștri sunt esențiali pentru munca noastră, ei iau notițe, ne ajută în activitatea noastră și sunt uh, persoanele de al doilea rang după noi în această sală. De aceea, dacă nu există suficiente scaune datorită de dimensiunii sălii, eu insist ca asistenții parlamentari să nu fie Uh, mutați de pe scaunele lor. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Filip. Știu că avem o problemă în această săptămână, pentru că am mai avut această problemă și în trecut. Avem o sală mai mică și nu este suficient loc. Am luat notă de problema ta, ai dreptate să spui acest lucru ieri când îți spuneam ceva, uh, nu mai aduc aminte ce, uh, vreau să-ți dau dreptul la replică într-un fel. Cred că ar trebui să le spunem ușierilor să uh, înțeleagă asistenții și poate să introducă mai multe locuri pentru asistenți în special atunci când nu avem suficient loc, ca în această sală. Dacă avem o sală în cealaltă clădire, această problemă nu există. Dar uh, am luat notă de acest lucru și îl vom menționa. Iar acum trecem la vot. Dacă sunteți pregătiți, cu cartelele de voc, vot. Cred că vom face un test la început, dacă puteți să vă introduceți cartelele de vot sau cartela este la Strasburg. Atunci s-ar putea, la Strasburg s-ar putea să vă dureze mai mult până să vă aduceți. Are toată lumea Uh, cartele de vot în afară de doamna de Perez, pentru că altfel putem să o numărăm separat. Haideți să facem un test pentru a vedea dacă funcționează sistemul de vot. S-a deschis votul. Îl așteptăm pe domnul El Cadraui. A votat toată lumea, s-a închis votul și avem 25 de voturi, 3, 21 pentru, 4 abțineri și nimeni împotrivă. Deci că mo- moțiunea că președintele este minunat a fost adoptată. Așadar putem începe uh, proiectul de aviz în legătură cu Cartea Albă pe schimbarea climatică. Paragraful 1, amendamentul 3 al domnului Auken. Cine este pentru? Îmi cer scuze, doamna Auken. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amen. Paragraful 2, amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Paragraful 3, amendamentul 6. El Cadraui, Senalova, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Uh, vreți să verificăm? Haideți să verificăm votul la amendamentul 6. Să deschizi votul. Has everybody voted? A votat toată lumea? Votul s-a încheiat. Știu că doamna Tevera este împotrivă. 15 voturi pentru, 13 împotrivă cu doamna Tevera și o abținere, deci se adoptă. Amendamentul 7 este caduc. Deci a doua parte este caducă, deci trebuie să votăm pe prima parte. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 al domnului Marinescu. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum urmează compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8 este caduc. 9. Vot pe părți prima parte până la Reducing CO2 Emissions. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua jumătate. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Paragraful 3b, nou, amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, respins. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Paragraful 4, compromisul B. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci 36 este caduc. Amendamentul 12 este valid. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 14 al doamnei Țicău. Cine este pentru? împotrivă, abțineri. A fost adoptat. 15. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Adoptat. 16. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vreau să verificăm acest vot verificare la amendamentul 16 al doamnei Țicău. A votat cineva? Toată lumea? S-a închis votul? 12 voturi pentru, 16 împotrivă, 17 împotrivă, deci respins. 17 a fost retras, 18 cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 19. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 20 și 21 sunt caduce. 22 cu amendament oral. Doamna Țicău. Mulțumesc, domnule președinte. După Common Maritime Policy vom înlocui care ține cont de și restul rămâne ca și înainte transport maritim și așa mai departe. Deci înlocuirea este which takes into due account. Există obiecții la acest amendament oral? Dacă nu, atunci amendamentul 22 cu amendament oral. Cine este pentru? Cine este împotrivă? abțineri, se adoptă. 23, domnul Marinescu, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 24, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Paragraful 6a, amendamentul 25, cine este pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Paragraful 6b, 20, amendamentul 27. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28. Pentru. Împotrivă abțineri, respins. Compromisul C la paragraful 7. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci, amendamentele 29-32 sunt caduce și ajungem la paragraful 7a, amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35 și 36 sunt caduce. 37 al domnului Marinescu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendament, amendament, amendamentul 38 cu amendament oral. Aveți un amendament oral, doamna Vlastă? Da, domnule președinte, aș dori să adăugăm la sfârșit, unde se spune subliniem că, că finanțarea adecvată a unei asemenea campanii de informații este esențială și trebuie să fie avută în vedere pentru a transmite mesajul statelor membre și regiunilor. A înțeles toată lumea amendamentul oral? Există obiecții față de amendamentul oral? Nu? Atunci votăm pe acest amendament cu amendament oral. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 1 este un vot pe părți, prima parte, până la is increasing, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, and this până la climate change, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Prima, jum- prima jumătate acceptată, a doua respinsă. Amendamentul 2 de la considerentul A, amic Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vot final. Vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 33 de voturi, 34 de fapt, cu doamna de Veras, 32 de voturi pentru, două abțineri, nimeni împotrivă. Acum ați, aveți cartela de vot. Deci, îmi cer scuze, 31 de voturi pentru, nimeni împotrivă, două abțineri. Deci, se adoptă acest proiect de aviz. Felicitări raportoarei pentru aviz. next item on the agenda is... Următorul punct pe ordinea de zi este formalitățile de raportare aplicabile navelor. Raportorul este domnul Șterc. Să le permitem colegilor care doresc să iasă din sală să o facă. Și am să îmi cedau locul domnului vicepreședinte pentru a putea merge la Comisia pentru Agricultură. Domnule vicepreședinte, vă rog. Bien, j'espère que le président... Sper că nu voi avea onoarea de a ocupa acest loc mult timp. Dau cuvântul domnului Sterks pentru a ne prezenta raportul său privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la intrarea sau ieșirea din porturi. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, Aceasta este o comunicare din partea Comisiei și o propunere pentru directivă. În comunicare, Comisia explică modul în care dorește să încurajeze transportul costier prin evitarea oricăror bariere în ceea ce privește schimbul de bunuri în Uniunea Europeană care sunt transportate maritim. Există măsuri pe termen scurt, mediu și lung, primele urmând să fie implementate anul acesta pentru simplificarea formalităților de raportare și raționalizarea documentelor, apoi măsuri pe termen mediu până în 2013 pentru anumite măsuri și există și recomandări pentru statele membre. Recomandări care trebuie implementate pe termen lung până în 2020. Există o serie de motive pentru care aceste dispoziții trebuie să fie adoptate la OMI. Există, o, există modificări la nivelul legislației privind securitatea și am ajuns la concluzia că în ceea ce privește uh, formatul electronic al documentelor pentru porturi, mai sunt încă multe de făcut și statele membre trebuie să se adapteze. De aceea există această nouă propunere prin care Comisia stabilește că statele membre trebuie să se adapteze deciziilor internaționale, apoi există SafeSeaNet, uh, va exista o centralizare a informațiilor pentru transportul de mărfuri și pentru navele care rămân în Uniunea Europene există documente care nu mai trebuie să fie completate în formulare. La fel ca transportul de mărfuri rutier pe tiruri care nu mai trebuie, pentru care nu mai trebuie să se completeze toate documentele în interiorul Uniunii. Propunerea Comisiei este una bună, după părerea mea, fiindcă consider că trebuie să facem eforturi pentru a încuraja transportul costier. Acesta este un mijloc de transport care asigură protecția mediului și adesea dacă nu se poate folosi acest tip de transport, se va folosi transportul cu tiruri. Am încercat să clarific o serie de aspecte care se regăsesc în propunerea comisiei. Nu este vorba de o simplă simplificare, e vorba și de armonizare, un factor care trebuie avut în vedere. Al doilea aspect pe care vreau să-l menționez este că nu vorbim doar despre, ă, ă, despre formalități administrative în ceea ce privește transportul. Vorbim și despre situația la nivelul punctelor vamale, care pot să reprezinte un aspect și mai important fiindcă e vorba de controlele ă, de sănătate și siguranță. Toate acestea sunt aspecte diferite care se regăsesc în acest document și dacă nu sunt abordate în același timp, uh, simultan, nu se va putea obține un rezultat prea bun în practică. Putem spune că dorim să îndeplinim niște obiective, dar dacă uh, dispozițiile privind vama nu sunt puse în aplicare, uh, în cele din urmă nu vom avea rezultate prea clare. În raportul meu, deci, spun că Nu putem forța lucrurile, însă important este ca Comisia și Consiliul să trebuie să știe care sunt diferitele subsecțiuni care trebuie să fie aplicate împreună. Dacă nu se va întâmpla acest lucru, nu vom obține niciun rezultat. Apoi există un aspect important, um, dificil pentru Consiliu și mai puțin dificil, sper, pentru Parlament, și anume utilizarea unui limbaj comun. Eu am o propunere foarte clară în care se spune că engleza trebuie să fie limba comună, așa cum se întâmplă și în cazul aviației și cum se întâmplă în practică, de fapt, în navigație. Cred că trebuie să recunoaștem acest lucru. Sistemul SafetyNet trebuie să fie folosit pentru schimbul de date și informații și am introdus un aliniat în, la documentul um, Comisiei în ceea ce privește controlul accesului la aceste informații. Cred că trebuie să urmărim foarte îndeaproape acest sistem, fiindcă conține niște informații destul de sensibile, de importante și trebuie să ne asigurăm că autoritățile iau decizii adecvate în ceea ce privește accesul sau interzicerea accesului la informații. Deci trebuie să să controlăm accesul. În ceea ce privește transferul electronic al datelor, există o serie de oameni care lucrează concret în acest sistem și ne-au spus că există interpretări diferite a acestui concept. De exemplu, un fax nu este un transfer electronic sau transmitere electronică a datelor. Am încercat să clarific uh, puțin lucrurile și definițiile pentru a să se înțelege clar ce înseamnă transmiterea electronică a datelor. Apoi mai există și problema simplificării formularelor FAL, m-am menționat deja, și apoi obiectivele acelea pe termen scurt, mediu și lung, de care am menționat la început. De exemplu, uh, aspectul pilotajului. Există persoane care doresc ca această perioadă să fie mai scurtă. În anumite cazuri, după părerea mea, organizarea pilotajului ar putea fi îmbunătățită. Există o serie de dificultăți. Uneori e dificil să se intre și să se iasă din porturi, pot exista dificultăți de natură financiară, dar poate fi vorba și de niște proceduri mai greoaie. Dacă capitanul unei nave primește acest certificat, de pilotaj există uneori niște cerințe prea stricte din motive de securitate. Știu că statele membre ar dori să aibă aceste cerințe, dar vreau să știu ce considerăm noi aici în Parlament. Este un aspect important. Dacă un capitan vine într-un port, persoana respectivă poate să fie verificată ar trebui să îi se permită să intre singur în port și, sigur, această capacitate de pilotaj ar trebui să fie verificată, da. Deci cred că trebuie să ne amintim de faptul că nu avem de-a face doar cu transportul maritim, ci e vorba și de transportul pe ape interioare, navigația interioară. Și cred că trebuie să încercăm să vedem și ce se poate face pe termen scurt în ceea ce privește porturile pentru navigația interioară și uh, cred că ar trebui să vedem ce facem și cu sistemul de informare fluvială RIS care trebuie să fie compatibil cu SafeSeaNet. acesta este, cred că, punctul slab, această conexiune dintre porturi și um, maritime și cele de navigație interioară. În ceea ce privește termenul limită, data de intrare în vigoare este 2013 și cred că trebuie să o respectăm. E nevoie de investiții, într-adevăr, destul de mari, însă propunerea comisiei este una realistă din punctul meu de vedere. Și cred că din punct de vedere tactic, dacă am începe să vorbim despre o altă dată, uh, am complicat lucrurile prea mult. Cred că ar trebui să acceptăm această dată de 2013 și să sperăm că până atunci vom depăși și această criză financiară, vom intra într-o perioadă de creștere economică și uh, lucrurile vor începe să se dezvolte până atunci. În orice caz, până la data respectivă, trebuie să ne asigurăm de faptul că acest sistem uh, funcționează astfel încât uh, să se înceapă să se investească în el cu adevărat. Sigur, autoritățile trebuie să-și aducă și ele participarea. În orice caz, domnule președinte, acestea au fost ideile principale și sper uh, să îi am pe colegi de partea mea. <clears throat> Mulțumesc, domnule Sterks. o, raportul o foarte bună calitate și, într-adevăr, aveți și niște poziții foarte tranșante, pentru care vă felicit. Apreciez și optimismul dumneavoastră în ceea ce privește depășirea crizei. Acum am să dau cuvântul domnului raportor din, um, din umbră, domnul Grandes Pascual. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul, domnule Sterks, ați făcut o prezentare foarte bună în uh, discuția inițială am spus că există o serie de neajunsuri la nivelul raportului, dar și o serie de um, aspecte pozitive și lucrurile au rămas uh, la fel, după părerea mea. Însă ați uh, făcut eforturi, ați discutat cu toate părțile interesante, interesate cu raportorii din umbră, ați discutat și cu mine și Ați uh, discutat cu experți în domeniu care v-au spus care sunt uh, problemele pe care le întâmpină în activitatea de zi cu zi. Putem spune deci că avem de-a face cu un raport complet. Dacă există câteva puncte care ar trebui modificate, se vor reflecta în amendamente, care nu vor fi multe cu situație. Uh, voi depune un amendament pentru o adăugire la articolul 7b și cred că putem spune că avem de-a face cu un document care va moderniza comunicarea în domeniul transportului maritim și sper ca și Consiliul să fie la fel de receptiv ca Parlamentul în ceea ce privește raportul dumneavoastră. Cu toții însă trebuie să știm că vom întâmpina probleme la nivelul Consiliului, fiindcă aici intervin interesele naționale și diferite alte interese care se vor face simțite. Deci sunt dificultăți pe care trebuie să le avem în vedere și să încercăm să le depășim. Și pentru a putea să uh, discutăm cu Consiliul, cred că ar trebui să avem cu toții aceeași opinie în ceea ce privește politica portoară. Deci, cred că putem fi pentru, putem sprijini acest raport în totalitate. Este un raport uh, cu un conținut tehnic, fără îndoială, putem spune că este un raport tehnic, și cu siguranță va duce la luarea unei decizii politice foarte importante și foarte curajoase, care va uh, moderniza sistemele de comunicare din um, transportul european. Cum am spus, uh, am uh, unul sau două amendamente despre care putem discuta, sunt niște aspecte pe care le putem rezolva împreună cu ceilalți membri ai comisiei noastre, astfel încât să ajungem la un final, la un raport care se va sprijini de un, se va bucura de un sprijin total în Parlament. Mulțumesc. Acum domnul Vilan are cuvântul. Si noi avem un problema mult grave. Noi avem o problemă foarte gravă și anume faptul că ne găsim uh, în fața unei foarte bune eh, comunicări din partea comisiei și a unui eh, eh, document foarte bun din partea raportorului, deci nu e nimic de discutat. Comunicarea comisiei, după părerea mea, vine la momentul oportun în ceea ce privește situația din ultimii ani în acest domeniu se introduce și această comunicare în interiorul altei comunicări, și anume cea privind uh, spațiul european al transportului maritim. Deci e vorba de o comunicare foarte complexă. După cum a spus deja celălalt uh, raportor din umbră, domnul raportor a avut un comportament exemplar atât în ceea ce privește comunicarea cu parlamentele, cât și cu celelalte grupuri. Am participat împreună la discuții și audieri. Uh, s-a acordat atenție tuturor observațiilor și comentariilor care au fost făcute în aceste întâlniri. Uh, știu că o să ne dea și o cafea la sfârșit tuturor pentru că lăudăm. Uh, chiar și o, a dat dovadă de o capacitate obiectivă de a-și asuma uh, observațiile care au fost făcute. Cred că s-a dat o interpretare pozitivă sugestiei cu privire la integrarea acestei comunicări ca element fundamental al dezvoltării competitivității transportului maritim faptul că transportul fluvial, chiar dacă nu este relevant pentru toate statele membre, a fost introdus în această propunere de directivă, este un aspect foarte important și mai mult S-a făcut chiar mai mult decât ne-am uh, dorit inițial, fiindcă trebuie să uh, convingem Comisia să se ocupe și de prima fază a transportului rutier al mărfurilor. Astăzi ne uh, limităm să avem un proiect de simplificare și armonizare și sugerăm ca um, transportul fluvial să se regăsească în interiorul acestui mecanism. Și pentru ca transportul maritim să fie unul cu adevărat competitiv, trebuie să mergem chiar mai departe și să cerem comisiei să introducă aici și celelalte faze de transport pentru a avea o imagine de ansamblu. De exemplu, mărfurile nu sunt vămuite direct în port, unele sunt vămuite uh, în interiorul teritoriului și trebuie să cerem comisiei să studieze și alte segmente de transport a mărfurilor. O mică observație care se referă la articolul 3. Cel referitor la definiția sistemelor prin care se face transmiterea electronică. Eu mărturisesc că nu cunosc aceste programe operative. E vorba de programe care permit gestionarea informațiilor din sistem. Am mai degrabă părerea că aici ar trebui să fie o sugestie, nu doar o informare, pur și simplu. Nu știu dacă statele membre, toate, au posibilitatea concretă de a utiliza doar aceste programe. Și dacă introducem într-o directivă numele concrete ale acestor programe, se, această directivă devine inflexibilă. Cine știe, poate mâine vom avea un program uh, extraordinar dezvoltat de un nou Bill Gates care să ne permită să avem și mai multă precizie și mai bună simplificare și un limbaj comun dacă pot să spun așa, și mai comun decât cel pe care ne-l permite utilizarea limbii engleze, deci, cred că cel puțin aceasta este o părere la care ar trebui să ne gândim la acest aspect. Cred că ar trebui să introducem cumva și această posibilitate aici. Vor exista, sigur, discuții în continuare în cadrul grupurilor și cu restul colegilor pentru a vedea dacă mai sunt uh, alte amendamente, dar deocamdată altceva nu am de spus, fiindcă domnul raportor a introdus uh, în document toate observațiile de până acum a reușit să aducă Parlamentul într-un rol de protagonist în acest domeniu, fiindcă treaba făcută de comisie este una foarte bună, dar s-au făcut uh, de către noi niște sugestii foarte utile către comisiei, care au fost uh, rezultatul acestei bune colaborări între noi. Eu sunt destul de pesimist în ceea ce privește situația la Consiliu și știu că Consiliul va interveni deci, cred că situația va fi puțin mai dificilă în ceea ce privește uh, termenele de implementare în statele membre și sunt de acord cu domnul raportor că trebuie să menținem termenul care a fost stabilit. De fapt, chiar 2010 pentru introducerea unora dintre elemente care pot fi deja introduse. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului Verzilor, aș vrea să-i spun domnului Șterg că suntem de acord uh, în esență cu raportul domniei sale și și cu spiritul acestui raport, deci în totalitate acest document îmbunătățește simțitor obiectivul Comisiei și anume raționalizarea și simplificarea navigației chiar merge mai departe și îmbunătățește prin amendamentele aduse armonizarea procedurilor, obiectiv extrem de important dincolo de aspectele tehnice. Aș dori să apreciez foarte mult disponibilitatea domnului Sterks față de această dată, 2013, este vorba de faptul că dăm dovadă nu doar de o disponibilitate teoretică, ci de o deschidere practică de a pune lucrurile în uh, mișcare, în aplicare. Este un raport um, de natură tehnică, dar există elemente care permit promovarea acestui mijloc de transport mai puțin poluator, mai puțin generator de dioxid de carbon și mai sigur um, în comparație cu celelalte mijloace de transport. Toate aceste lucruri uh, sunt în spiritul transformării ecologice a dezvoltării noastre. În același timp am însă și două remarci uh, referitoare la raportul domnului Șterx, uh, în ceea ce privește limba atât limba vorbită cât și cea electronică. În ceea ce privește limba vorbită, noi care suntem partizani ai diversității culturale a popoarelor europene și a diversității lingvistice, suntem de acord cu principiul menționat de dumneavoastră și anume cel al unei limbaj comun, a unei limbi comune de comunicare în domeniul um, navigației dacă credem cu adevărat ceea ce spunem și vrem să existe o armonizare, trebuie să existe o limbă comună și, din punctul nostru de vedere, utilizarea limbii engleze în transmisiile dintre porturi și nave nu va duce la uh, dictatura unei singuri limbi și nu va pune în pericol diversitatea lingvistică europeană. Însă, pentru a lua în vedere realitatea în care ne aflăm, trebuie să înțelegem că engleza nu este neapărat limba folosită, să spunem, în porturile mai izolate sau mici și propunem, dacă sunteți de acord, să introducem această măsură a limbilor comune în mod treptat pentru a permite acestor porturi mai mici, mai îndepărtate, să se adapteze și uh, pentru ca această măsură să nu fie o constrângere deranjantă pentru ele. În ceea ce privește uh, transmiterea electronică a datelor și sistemele informatice, din nou este foarte de apreciat faptul că va existe un limbaj electronic comun, fiindcă acest lucru va permite armonizarea, dar trebuie să insistați asupra aspectelor de compatibilitate și interoperabilitate între sistemele de transmitere a datelor deja existente cu platforma SafeSynet. Ce am vrut să spun cu aceste două chestiuni? este că trebuie ca aceste noi proceduri să fie flexibile pentru a nu da naștere unor sentimente de reticență care se pot găsi în rândul celor care vor trebui să le folosească. Trebuie să, ca aceștia să nu simtă că li se impune ceva cu forța. Mulțumesc! Mulțumesc, ne bucurăm uh, de faptul că vom uh, auzi uh, limbile în porturile mai mici. Acum doamna Foster are cuvântul. Well, thank you, Chairman. Mulțumesc. În primul rând, în numele grupului ECR, aș dori să mulțumesc raportorului care, într-adevăr, a gestionat foarte bine lucrările, a organizat multe seminarii pentru cei dintre noi care uh, au dorit uh, să discute cu experții din partea industriei, din partea altor organizații și a fost uh, foarte util. Acum, în ceea ce privește raportul inițial, am fost uh, convinși că ceea ce facem acum uh, nu va intra în conflict cu alte acorduri internaționale. Cred că în acest sens am făcut un pas înainte. Cred că amendamentele formulate sunt uh, foarte bune. În ceea ce privește amendamentul 23, cred că este unul foarte bun pentru că ridică importanța pieței uh, comune. În ceea ce privește data uh, gestionării, transmiterii informațiilor electronice în 2013, cred că nu ar trebui poate să includem și navele mai mici și curse, rutele mai mici, pentru că poate Uh, nu toată lumea este pregătită cu echipamente electronice de acest gen. A mai fost o întrebare pe care am adresat-o experților și nu sunt sigură, dar poate domnul Sterk mă poate ajuta. S-a întrebat dacă din containerele, dacă o navă transportă containere care, pe de o parte, provin din Uniunea Europeană și, pe de altă parte, din afara Uniunii Europene, cum anume vor fi tratate acestea? Și aici aș dori o clarificare. Cred că acest lucru ar putea fi destul de ușor de făcut cu noul sistem. Sigur că în ceea ce privește limba comună, pentru mine este ușor ca vorbitor nativ de limba engleză să accepte acest lucru, însă nu cred că trebuie să ne grăbim în această privință. Sigur, în aviație se utilizează această limbă la nivel internațional, dar dacă analizăm aeroporturile mai mici, totuși există o anumită flexibilitate. Acest uh, lucru l-am exprimat și cu ocazia audierii efectuate de domnul Sturks. Iar de curând uh, am fost pe un vapor de croazieră și am întrebat uh, ce se întâmplă dacă toată lumea vorbește fluent limba engleză. Nu este neapărat cazul nici în cazul micilor Uh, nave de pescari. Nu cred așadar că este un obstacol de care nu putem să trecem. Este o abordare pra- pragmatică și este calea cea bună, pentru că, desigur, ne dorim cele mai sigure spații maritime pe care le putem avea. Dar eu cred că domnul uh, Sterks a englob- înglobat toate aceste idei și sugestii provenite din partea celorlalți colegi și sper că vom reuși să facem pași înainte cât se poate de rapid. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Foster. Uh, domnul Sterex. Nu, se pare că este încă în sală. Acum uh, dăm cuvântul. Nu? Intervenția domnului Kuhn. Aveți cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să-i mulțumesc domnului Starks pentru acest uh, raport foarte interesant. Asta nu doar datorită faptului că îmi face plăcere din când în când să beau o cafea bună, așa cum s-a anunțat deja de către colegul meu, însă aș avea două întrebări care poate ar putea fi integrate în acest sistem. Atunci când este vorba de transmiterea datelor cu privire la mărfuri, avem deja sistemul de identificare a mărfurilor în care se uh, transmit deja foarte multe date în ceea ce privește construcția navelor, uh, tipul de încărcătură și așa mai departe. Date care poate ar putea fi extinse în ceea ce privește uh, încărcarea, descărcarea. Am putea întreba Comisia în ce măsură și Galileo va avea un uh, rol de jucat, pentru că dacă ne propunem data de 2013, uh, vrem ca și sistemul Galileo să aibă un rol important de jucat în ceea ce privește transmiterea datelor prin satelit. În al doilea rând, consider că ar trebui să prevedem o simplificare a serviciilor de pilotaj pentru cursele uh, scurte, pentru că este vorba de curse care săptămânal intră într-un port și uneori capit capitanul uh, unei astfel de nave cunoaște apele teritoriale mult mai bine decât uh, uh, un angajat la aceste servicii de pilotaj dacă este nou. Și ar trebui să existe un fel de certificare uh, Uh, prin care astfel de persoane să poată să intre în, uh, în port uh, fără astfel de servicii. De când s-ar putea introduce așa ceva? Merci, monsieur. Vă mulțumesc, domnule Kuhn. Are cuvântul acum domnul Van Dalen. Eh, eh, mulțumesc pentru acest proiect de raport. Eu cred că este într-adevăr un bun proiect de raport. găsit un echilibru optim între obiective ambițioase și realism. Există însă câteva puncte care mă mai preocupă. E vorba și în ceea ce mă privește de serviciile de pilotaj. Dumneavoastră spuneți că un capitan trebuie să aibă o mai bună recunoaștere, în sensul că dacă parcurge un anumit traseu destul de des, să îi fie recunoscută și această calitate de uh, pilot. Dar uh, există însă și zone în care bancurile de nisip uh, se mută destul de rapid și unde uh, chiar și uh, cei la care lucrează la pilotaj au dificultăți. Cred că în astfel de zone acest lucru ar putea fi dificil. De aceea ar trebui să existe o oarecare marjă de manevră, astfel încât uh, în anumite zone aceste servicii de pilotaj să fie în continuare obligatorii. Apoi v-ați referit uh, la SafeSeaNet și la sistemul de uh, informații pe care doriți uh, cumva să le reuniți. Și mi se par uh, interesante și observațiile dumneavoastră în ceea ce privește limba comună. Tocmai pentru că vreți să uniți cele două sisteme informatice, eu aș dori să uh, merg un pas mai departe și anume spun că și în navigația internă ar trebui să existe o limbă comună pentru ca și aceste rute să fie mai intens utilizate și și în navigația internă avem uh, tot mai mult uh, marinari care provin din uh, țări oarecum mai exotice. Există, de exemplu, mulți marinari care vin din Filipine. A existat o creștere destul de mare în acest sens în ultimii doi ani. Și acești străini, de regulă, vorbesc în afară limbii materne, cel mult engleză. În rest, cunosc și o serie de accidente pe care a trebuit uh, să le analizez, unde uh, chiar limba a dus la astfel de accidente. Așadar, această integrare safe exine și sistemul informatic și limba engleză, cred că este o abordare uh, foarte bună și aș pleda pentru o limbă comună și în ceea ce privește navigația internă, ca și completare din partea mea. Acestea au fost observațiile mele concrete. Mulțumesc! Bien, eh bien, nous n'avons plus d'orateurs. Nu mai există intervenții, deci îi voi da din nou cuvântul domnului Sterks sau, dacă este posibil, să dăm cuvântul și comisiei, domnule președinte. Bine, dăm cuvântul comisiei. Thank you, Mr. Chairman, and thanks. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc raportorului pentru acest raport excelent, dar și comentariile pozitive din partea raportorilor din umbră și celorlalți deputați. Domnul raportor a făcut, a explicat uh, foarte clar motivele dorinței acestei simplificări. Dacă pleci cu camionul de undeva din Spania, poți să ajungi în celălalt capăt al Germaniei sau al Europei fără să trebuiască că să te oprești. De aceea, uh, ca, pentru ca transportul uh, maritim să fie o opțiune, trebuie ca și acesta să fie mai eficient, pentru că acesta este aceasta este problema în momentul de față, uh, tratamentul diferit a transportului maritim. De aceea, măsurile noastre pentru a facilita acest tip de transport, inclusiv simplificarea regulilor vamale, a celor sanitare, dar și a unor uh, norme care se leagă de transportul maritim. Acum, ceea ce privește procedura, Consiliul a făcut uh, eforturi sporite. În timpul președinției suedeze am avut un număr mare de întâlniri la Consiliu și s-a ajuns uh, la finele anului trecut la o abordare, la o poziție comună noi nu suntem uh, de acord cu toate punctele și suntem uh, în special un anume uh, punct concret în ceea ce privește partea ecologică și nu văd nu vedem de ce ar trebui amânat la nesfârșit uh, introducerea acestor considerente. SafeSeaNet uh, va deveni obligatoriu în 2011. Multe eh, informații vor trebui transmise de la această dată. Statele membre au obligația de a face aceste sisteme operaționale. Dar și în ceea ce privește regulile electronice de vămuire, care vor intra în vigoare. Așadar, multe dintre condițiile cadru vor exista. Sigur că anumite porturi mai mici poate sunt o excepție, dar și aici vrem să simplificăm regulile cu această propunere. Așadar, principala temă este până la urmă data, termenul de intrare în vigoare 2013 pe de altă parte, din partea raportorului ne-au provenit câteva sugestii foarte importante. Există probleme tehnice. Am menționat doar câteva dintre problemele tehnice, controlul de acces. Trebuie să avem grijă ca toată lumea să aibă acces la aceste să nu aibă toată lumea acces la aceste informații, că unele pot fi și sensibile din punct de vedere comercial. În ceea ce privește partea electronică, sigur că uh, aici uh, ar fi interesant de văzut dacă, uh, din păcate, interpreții au probleme majore în a-l urmări pe vorbitor pentru că există un sunet de fond foarte pronunțat. Este o problemă cu traducerea din cauza zgomotului din microfon. Există o problemă și cu calitatea aerului din această încăpere. Ar trebui aerisit. Is it better now? Okay, ça va. Bon. So I come, I come back. Așadar, revin la ultima parte. Se pare că problema sunetului s-a rezolvat. Vom vedea ce se va întâmpla cu problema aerului ambient. Uh, oricum aveți cuvântul pentru a continua intervenția. Revin așadar la ultimele puncte. Controlul accesului, cum vă spunem, este important. Formatul electronic și metodologia care se utilizează și care este inclusă în textul principal al directivei s-ar, s-ar putea muta în anexă. Această modificare ar fi destul de facilă. În ceea ce privește uh, transportul uh, intern, aceste idei mi se par ă, foarte utile pentru că interoperabilitatea între sistemul de transmitere a informațiilor și SafeSynet există, dar pentru a facilita transportul, dacă un container își continuă drumul și în transport fluvial, cred că este o idee interesantă care merită analizată. Într-adevăr, avem nevoie nu doar de simplificare, ci și de armonizare. Iar problema limbii, într-adevăr, în ceea ce privește transportul maritim, putem fi sinceri și să acceptăm că engleza se le folosește într-adevăr ca limbă comună în practică. Pentru că pe o navă, dacă există marinari uh, din mai multe țări, din mai multe părți ale lumii, engleza pe care o vorbesc poate nu este cea mai pură, dar reușesc să comunice și în principalele uh, porturi uh, comunicat comunicarea este facilitată prin intermediul limbii engleze. La fel și în ceea ce privește convențiile care privesc uh, siguranța și securitatea. Și aici engleza este prevăzută ca limbă de comunicare. În principiu, așa cum vă spuneam, suntem de acord cu raportul, considerăm că este foarte util. Va trebui să vedem cum anume reușim să ajungem la un acord cu Consiliul cât mai rapid posibil. Și Consiliul a adus îmbunătățiri textului nostru. Trebuie să recunosc acest uh, lucru, uh, incluzând responsabilitatea statelor membre și nu a operatorilor economici. Sper așadar că în următoarele luni vom putea ajunge la un acord în primă lectură. Noi, desigur, vom sta la dispoziție pentru că Sigur că toată lumea își dorește ca această problemă să fie rezolvată cât mai curând posibil pentru a facilita transportul maritim și alte chestiuni pe care le avem în lucru, procedurile sanitare, ceea ce privește normele vamale. Trebuie și aici să vedem cum anume putem uh, utiliza mai mult mijloacele informatice Galileo, așa cum s-a spus, și prin introducerea codurilor de bară, de exemplu, dar asta va fi într-o a doua parte. Așadar, aș dori să mulțumesc încă o dată raportorului și celorlalți care au contribuit la această discuție foarte fructoasă Mulțumesc! Merci. Vă mulțumesc. Domnule Sterx, veți putea încheia această dezbatere care a fost uh, foarte profitabilă și pozitivă pentru dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru cuvintele lor, inclusiv reprezentantul comisiei, pentru că am avut uh, mai multe schimburi de opinii în ultimele luni. Sper că voi putea să îmbunătățesc lucrurile pentru statele membre și dacă putem face acest lucru, de ce nu? Uh, au fost puse un număr de întrebări în legătură cu specificările tehnice, dacă acestea nu ar fi prea stricte. Eu am încredere în cei care cunosc situația mai bine. Aceștia sunt oamenii care lucrează la fața locului. Ei sunt cei care au fost în spatele acestor amendamente. Ei sunt cei care au sugerat că modalitatea pe care am ales-o pe care am ales-o este cea optimă. Însă, dacă aceste amendamente nu sunt corecte, puteți fi siguri că uh, aș începe să primesc uh, propune că nu trebuie să spunem DMX aici, ce altceva. Deci mă bazez pe opinia experților. În ceea ce privește limba, în Organizația Maritimă Internațională și Convenția în legătură cu uh, viața la bord, se prevede că comunicările pe vas și în comunicările între vas și port trebuie să se asigure securitatea comunicării. Din motive de siguranță, este important să ne înțelegem unii pe alții și ca comunicarea să nu fie foarte uh, complicată. Nu este vorba de uh, un tratat de filozofie și un schimb de opinii. Este vorba de mesaje foarte simple în care se folosesc anumiți termeni, există anumite forme fixe și uh, este, există formulare în diverse limbi. Numărul 1 este un mesaj, numărul 2 este alt mesaj. Dacă am avea toate aceste mesaje într-o singură limbă, lucrurile ar fi mult mai ușoare este vorba pur și simplu de o convenție. și de utilizarea limbii în mod convențional. Doamna Foster, dacă am înțeles bine, dacă există un vas cu o parte a mărfii pentru Uniunea Europeană și o parte pentru în afară, acest lucru nu se întâmplă foarte des. Deci, ori pui un container pe vas și acest container rămâne închis. Să spunem că un container trebuie deschis într-un port. Eu, în acest caz, cred că trebuie completate formulare corespunzătoare. Însă, din câte știu eu, acest lucru este foarte rar. Majoritatea containerelor ajung la centrele logistice unde sunt făcute toate formalitățile. Acest lucru nu mi se pare o problemă majoră. Domnul Becei vorbea despre porturile mici. Uh, cred că trebuie să examinez amendamentul dumneavoastră acolo, însă trebuie să avem grijă pentru că investițiile necesare nu sunt uh, imense cu un calculator simplu și cu un soft și bineînțeles cu o conexiune, uh, poți să te conectezi la acest sistem, nu ai nevoie să investești într-un centru informatic extrem de sofisticat pentru a te conecta la acest sistem. Lucrurile sunt foarte simple. Însă dacă porturile întâmpină probleme, putem examina acest lucru împreună cu comisia pentru a vedea care sunt probleme și cum pot fi rezolvate cel mai ușor. Însă, eu aș spune că poate putem acorda mai mult timp în cazul porturilor mai mici. Uh, sunt favorabil acestui amendament, însă aș fi în același timp și precaut în legătură cu ceea ce spunea domnul Kuhn, în legătură cu sistemul de trafic. Vorbim aici despre mărfuri periculoase. Însă, în acest raport se vorbește despre orice tip de marfă, nu doar ceea ce poate să fie periculos pentru transportul maritim. Aici este vorba de un subiect mult mai larg. Ar putea să existe un document foarte scurt care spune că nu sunt transportate mărfuri periculoase, însă dacă există un vas mai mare cu sute de containere, atunci acest, această navă va trebui să aibă un formular care să declare că niciunul dintre containere nu conține mărfuri periculoase. Uh, sistemul AIS este special pentru mărfurile periculoase și dacă va există conexiuni între acest raport și AIS, atunci Vrem să evităm orice fel de suprapunere și mă bazez pe opinia experților aici. Aici, sistemul Galileo poate să fie folosit în identificarea individuală a containerelor, dacă acest lucru este posibil electronic. Se poate face o listă de bunuri care rămân în o listă de mărfuri care rămân în Uniunea Europeană o listă de mărfuri care vor fi transferate spre alte țară. Și dacă acest lucru se poate controla electronic, acest lucru ar fi mult mai ușor. Însă trebuie să așteptăm uh, să existe energia respectivă. Se face distinția între marfa comunitară și, comunitară și marfa non-comunitară și sistemul Galileo ar putea fi folosit aici. Avem după aceea pilotajul. Ar fi interesant să examinăm mai în detaliu acest subiect, pentru că nu vrem să ne asumăm niciun fel de riscuri. Dacă un stat membru sau o regiune sau cine răspunde de pilotaj pot să existe uh, pilotaje obligatorii între uh, Marea Baltică și Marea Nordului, de exemplu. Nu spun că acest lucru trebuie eliminat, spun doar că anumite state membre, certificatul de pilotaj este emis conform anumitor condiții care sunt foarte stricte. Deci trebuie să echilibrăm puțin lucrurile acolo, să găsim un sistem pentru a susține transportul de coastă. Capitanii de vas mi-au spus că uh, pentru un, o bucată de timp pot să uh, utilizeze o anumită rută, însă li se permite să facă acest lucru doar dacă intră sau ies dintr-un port uh, de un anumit număr de ori pe lună. Trebuie să examinăm acest lucru, trebuie să vedem când și cum se uh, emit aceste certificate și dacă nu cumva aceste certificate sunt folosite pentru a proteja anumite poziții. Cred că în Parlament am ajuns la un consens în acest sens. Însă întrebarea e ce se va întâmpla la nivelul Consiliului. Uh, Consiliul s-ar putea să aibă o problemă cu termenul, însă eu cred că trebuie să rămânem la termenul nostru, conform tradiției noastre. Știu că în Consiliu vorbim despre neimplementarea acestei directive pentru anumite state membre care nu au o linie de coastă sau porturi. Însă, dacă statele membre au un pavilion și vase care folosesc acest pavilion, aceste state membre ar trebui să implementeze uh, um, înregistrarea. Este o problemă dificilă pentru Consiliu, însă în Parlament nu mi se pare că ar trebui să existe o discuție foarte îndelungată. Se pare că există o discuție în legătură cu limba și cu pilotajul. Uh, Consiliul se va ocupa și de aceste lucruri. În comunicare se fac uh, referiri la obiective pe termen lung. Pilotajul a fost eh, inițial o parte din pachetul portuar ca atare, însă acum se pare că nu va mai fi cazul. Eh, trebuie să, va trebui să urmărim discuția din Consiliu. Eu cred că statele membre și porturile trebuie să știe exact care va fi calendarul. Vă mulțumesc foarte mult pentru cooperare și aștept discuția din Consiliu a fost o dezbatere foarte interesantă. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Stex. Vă semnalez că calendarul pentru acest raport este următorul. Amendamentele trebuie să fie depuse până în 25 februarie. Examinarea amendamentelor va avea loc în 20 martie, adoptarea în comisie 23 martie și dezbaterea în plenară, probabil în sesiunea din luna mai. Vă mulțumesc. A fost un raport extrem de important. Trecem la următorul punct. Proiectul de aviz în legătură cu descărcarea de gestiune pe 2008. Doamna Ayala Sender urmează să ajung aici, însă văd că își negociază doamna Ayala Sender. Aveți cuvântul pe acest proiect de aviz. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că nu vă ascultam. Trebuia să rezolv câteva detalii. Vă mulțumesc foarte mult de doble militancia, pero casi en esta comisión de transporte, que es la comisión Sunt aici în dublă calitate, în comisia de transport. Am și o responsabilitate din partea comisiei bugete. Atunci când așa Dat fiind că lucrez în ambele comisii, mă aflu într-o poziție destul de bună pentru a redacta acest raport de descărcare de gestiune pentru comisie, ținând cont și de raportul doamnei Jens în legătură cu agențiile. În acest raport ținem cont de agențiile executive ale comisiei și am încercat să identific anumite aspecte care revin. Trebuie să întrebăm comisia de ce nu a fost utilizat tot bugetul în anumite domenii și la anumite agenții. De exemplu, la siguranța transportului, în cazul drepturilor pasagerilor, este adevărat că politica pasa, drepturilor pasagerilor a fost implementată din ce în ce mai mult, dar doar 27% din uh, credite au fost uh, utilizate și aici avem nevoie de explicații din partea Comisiei. După aceea apare Curtea de Audit care examinează politica de cercetare și dezvoltare și conexiunea ei cu politica de dezvoltare. Uh, și politica de transport nu uh, pare că să aibă un loc foarte privilegiat. Deci, de aceea, la punctul 3 al raportului, spun că avem nevoie de o finanțare mai bună pentru rețele. pentru a face ceva asemănător cu ceea ce se întâmplă la fondurile structurale, ca Uniunea Europeană să își aducă o contribuție la, proiecti, la proiectele din TNT. În legătură cu Galileo, din nou am câteva preocupări. Cred că aceasta este o problemă importantă. Vrem ca programul Galileo să înceapă să funcționeze, cred că unii critică programul Galileo și li se pare că acesta, aceasta nu este o utilizare bună pentru buget. M-am referit la această problemă și uh, avem nevoie și de o explicație din partea, partea Comisiei în acest sens, în legătură cu Uh, fondurile alocate pentru Galileo. Ne bucură că uh, există, că numărul de erori scade, proiectele nu ar trebui să se confrunte cu foarte multe dificultăți din punct de vedere financiar. Uh, mă bucur că Curtea de Audit a spus, Curtea de Conturi a spus că numărul de erori cade în limitele acceptabile. Din nou, trebuie să examinăm problema personalului în agenții pentru a ne asigura că personalul este calificat. Înainte de a accepta această descărcare de buget pentru transport, avem nevoie de câteva uh, explicații din partea Comisiei pe punctele pe care le-am ridicat, în special uh, creditele de plată pentru programul Marco Polo. Este important să primim răspunsuri la aceste întrebări pe care le-am pus în această dimineață. Există amendamente din partea mea și din partea mai multor colegi. Și în timp, până la data limită pentru amendamente, va trebui să ținem cont și de problema turismului, unde, din nou, există o problemă cu utilizarea creditelor de plată voi depune amendamente și pe acest subiect înainte de uh, termenul limită. Deci aștept răspunsul din partea comisiei și opiniile colegilor. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Groș. Mulțumesc, domnule președinte. Până la urmă, reluăm uh, discuția de ieri uh, pe care o începusem cu agențiile dar o descărcare trebuie să aibă și un anume caracter politic și problème nouveau de micro. Există, se pare, o problemă cu microfonul, domnule Legros? Je vous entends très très mal. Eu vă aud foarte rău, spune președintele.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 Discuția cu privire la descărcare este până la urmă și una politică și nu trebuie să reluăm doar constatările care le facem fiecare an și care de multe ori sunt foarte asemănătoare. E într-adevăr uh, așa că rata de utilizare în anumite domenii este foarte scăzută. Pe de altă parte, atunci când facem proiectul de buget, comisia noastră încearcă uh, să păstreze la un nivel ridicat uh, creditele de angajament și creditele de plăți. Cred că ar fi interesant pentru această comisie ca în domeniile principale, v-ați referit la siguranță, la Marco Polo, care este de asemenea unul dintre proiectele importante ale acestei comisii, cu o rată de utilizare de 40%, și a solicitat Comisiei să explice mai clar de ce această rată de utilizare este atât de scăzută și eventual să vină și cu propuneri, pentru că mi-aduc aminte și de alte discuții unde s-a spus că la Marco Polo ar trebui, de pildă, modificate criteriile. Deci a existat o astfel de discuție și în trecut, dat fiind această rată scăzută de utilizare. S-au făcut progrese în acest sens sau facem în fiecare an tot mereu această constatare? În ceea ce privește Galileo, am dat ascultare explicațiilor și cred că dat fiind faptul că întregul proiect nu a beneficiat de suficiente fonduri, a fost uh, dificilă utilizarea lor. Ați uh, vorbit de verificări prin eșantionare la nivel de 5% la cât se referă nivelul uh, cheltuielilor uh, verificate prin eșantionare față de bugetul total. Iar în ceea ce privește creditele de plăți, acestea, aici se poate constata, nu sunt uh, complet utilizate pe parcursul anului. Dacă această utilizare nu se face pe parcursul unui an. Există, de pildă, posibilitatea de a modifica liniile bugetare și a face transferuri uh, poate către rețelele transeuropene, unde constatăm că există o utilizare de 100%. Nu știu dacă acest lucru este posibil conform procedurii bugetare, dar din punct de vedere politic ar fi un semnal interesant. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Groș. Am să-i dau cuvântul domnului Kramer acum. Și eu aș dori să mulțumesc raportoarei pentru acest proiect. Sigur, uh, rapoartele de acest tip se aseamănă cu cele anterioare, dar există și câteva observații pragmatice care sunt uh, corecte și eu aș dori să revin la drepturile pasagerilor. Noi am avut o discuție foarte intensă în ceea ce privește drepturile pasagerilor, unde a trebuit să ne impunem în fața Comisiei și a Consiliului, iar uh, fondurile care uh, trebuie cheltuite, uh, utilizarea acestora s-a făcut doar la nivel de 27%. Noi în raport uh, stabilisem că la nivel european uh, vor fi disponibile toate informațiile, că vor putea fi achiziționate bilete de transport uh, pe toate rutele europene, din fiecare punct în fiecare punct, așa cum se întâmplă și în aviație, și m-ar interesa ce țări au implementat acest lucru. Pentru că în acest caz, <clears throat> a fost până la urmă vorba de o aplicare a legislației europene la nivel național, deși în Germania ministra de resort, uh, doamna Tsipris, uh, a lăsat să se înțeleagă că ar fi fost uh, proiectul ei. Acum m-ar interesa ce s-a făcut efectiv cu cei 27% care au fost cheltuiți. Acum, pentru că și eu am fost raportor pe această uh, temă în 2007. La data respectivă solicitasem uh, Comisiei să ne, să ne pună la dispoziție în fiecare an un raport detaliat cu privire la toate proiectele pe care nu le-am găsit uh, până acum. De aceea revin unde există acest raport, unde poate fi consultat, există la urma urmei. Eu cred că acest lucru a fost uh, adică sunt sigur, nu cred, a fost decis în comisie și, și în plenul Parlamentului cu unanimitate. De aceea, încă o dată, aș dori să revin la această temă. Thank you, Mr. Kramer. Mulțumesc, domnule Kramer. Doamna Meissner. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Nu pot uh, decât uh, să vorbesc în sentimentul antevorbitorilor mei, să mulțumesc doamnei Anla Sender pentru acest raport. Sigur că nu ne poate mulțumi faptul că în cursul unui an credite de, de angajament nu pot fi modificate. Eu cred că propunerea domnului Groș ar fi o cale, dar comisia va trebui să ne răspundă dacă acest lucru este posibil. Doamna Iala Sender solicită Comisiei să dea explicații cu privire la uh, cauzele pentru care această rată de utilizare este foarte scăzută și să vină în special cu propuneri de ameliorare, pentru că noi într-adevăr ne dorim ca mijloacele care sunt puse la dispoziție prin buget să poată fi într-adevăr utilizate. În rest, uh, pot să-i dau uh, dreptate și domnului Kramer, dacă uh, utilizăm doar 27% din uh, fonduri, această situație nu mai este acceptabilă iar uh, în ceea ce privește biletele de transport uh, la nivelul întregii Europe, faptul că acest lucru nu s-a pus în aplicare uh, nu ne poate mulțumi. Sigur, nu se leagă neapărat direct de costuri, dar duce la o nemulțumire a pasagerilor, iar sigur, cota de eroare nu ar trebui să situeze între doi și cinci și ci mai jos. Dar și eu aș dori să întreb Comisia ce se poate face pentru a spori această rată de utilizare și dacă, într-adevăr, s-ar putea face transferuri între linii bugetare. Eu nu sunt specialistă în buget, dar ar fi important să putem, într-adevăr, utiliza aceste mijloace, pentru că știm cât de important este sectorul transporturilor pentru piața internă și de aceea ar trebui să putem utiliza aceste fonduri. Thank you, Mrs. Meissner. Mulțumim, doamnei Meissner. Și acum, domnul Bonucci din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc în franceză. Întâi de toate am să dau un răspuns de ansamblu la remarcile făcute aici. Vreau să vă reamintesc că aceste credite de plată, creditele de angajament au o executare diferită de creditele de plată. Se poate face plata doar dacă se primește o cerere de plată sau o factură. În ceea ce privește securitatea transporturilor, drepturile pasagerilor și Marco Polo, pot să spun că acestea sunt cele mai importante. Programul Marco Polo, care are un buget considerabil, uh, a avut o revizuire considerabilă și rata de execuție în 2009 a fost aproape de 100% a trebuit chiar să consolidăm linia bugetară cu alte sume în funcție de succesul programului Marco Polo. Deci revizuirea regulamentului a permis chiar să chiar și pe baza execuției proaste din 2008 a trebuit să avem în vedere pe cei care au câștigat uh, Uh, licitația. În ceea ce privește Galileo, cred că pot să spun că anul 2008 a fost un an de tranziție a fost în mare parte utilizat pentru pregătirea acordului de uh, delegare cu Agenția Spațială Europeană și transferul uh, personalului acestei agenții către comisie, care a ajuns acolo doar la finele lui 2008. Însă, în 2008 s-a semnat acordul și în 2009 toate contractele sau mare parte din achizițiile publice au fost făcute. Lucru important. Deci 2008 a fost un an de tranziție și uh, în 2009 s-a intrat în viteză în rutină. În ceea ce privește agenția TNT și uh, nivelul de uh, personal, s-a ajuns la un nivel minim de locuri vacante. Aș spune că este o rată normală a posturilor, o proporție normală a posturilor vacante. De ce în 2008 agenția a avut o, un program de recrutare destul de modest? A fost anul imediat următor uh, autonomiei agenției. După acest an, recrutarea s-a făcut la viteza dorită. trebuie să acceptăm faptul că din momentul în care cineva este recrutat și până când începe să funcționeze cum trebuie, trec 5-6 luni. În ceea ce privește remarca făcută de domnul Kramer, de ce 27% um, executare privind drepturile pasagerilor. Drepturile pasagerilor au fost datate cu o linie cu 350.000 de euro. Unitatea care a trebuit analizat lucrurile, a trebuit să aplice mai multe considerente în ceea ce privește credite de plată pentru drepturile pasagerilor. Și am să dau cuvântul domnului Filip care vă va da detaliile dorite. Cum a spus domnul Bonucci, în 2008 am avut în jur de 400 de mii credite de angajament pentru aceste linii bugetare și cele două activități prevăzute au fost o campanie informațională pentru a crește informațiile la nivelul publicului privind drepturile pasagerilor și uh, apoi drepturile pasagerilor liniilor aeriene. Aici am făcut o diseminare de informații. Apoi s-a hotărât să se amâne uh, prima activitate, având în vedere propunerile în derulare. Ce putem spune deocamdată este că suntem în faza de lansare a unui proiect, a unei campanii care să uh, evalueze cum s-au îmbunătățit lucrurile la nivelul drepturilor pasagerilor și uh, să um, uh, se estimeze nivelul de conștientizare cu privire la noile drepturi precum și viitoarele inițiative referitoare la transportul maritim sau rutier cu autocarul. Acestea sunt inițiativele pe care le avem în vedere anul acesta în comparație cu ce ne-am gândit că poate fi implementat în 2008 și ca să mai adaug la ceea ce a spus domnul Monucci cu privire la creditele de plată, Comisia a propus inițial în proiectul de buget 350.000 de euro pentru credite de plată. Ni s-a dat 725, am cheltuit în jur de 200.000 care în orice caz este mai puțin decât s-a cerut, în jur de 55%, datorită amânării de care am vorbit. Mulțumesc! Da. Nu mi s-a dat niciun răspuns în ceea ce privește rapoartele care ar trebui să ne parvină în fiecare an. Yeah, I got, I've never known a commission intervention niciodată n-am observat după intervenția comisiei atât de multe mâini ridicate pe atât de multe subiecte. Michael, întâi și apoi Matias și apoi doamna raportor poate să, să finalizeze discuțiile. Da, într-adevăr, eu <clears throat> adresasem deja această întrebare după raportul meu de la 1-3-2007, la linia 7, se prevedea ca dumneavoastră să ne transmiteți o, un raport detaliat uh, în fiecare an. Întrebasem dacă există acestea. Poate că dacă pun întrebarea în franceză, am o șansă să mi se dea un răspuns. Aș fi dorit să știu care este rata de eșantionare la nivelul tuturor cheltuielilor. Ați vorbit de o rată de eroare între 2 și 5%, dar care este proporția eșantionajului? Corespunde la 5 sau 10%? Aș, cred că ați putea să-mi spuneți fiindcă trebuie să știm acest lucru în ceea ce privește controlul bugetar. Și a doua întrebare, având în vedere că uneori se uh, completează liniile de bugetare în ceea ce privește aceste linii care au fost utilizate aproape în totalitate și unde proiectele sunt adesea refuzate din lipsă de fonduri, mă întreb dacă de-a lungul anului nu putem uh, completa aceste linii bugetare fiindcă de câte ori vorbim despre bugete, încercăm să completăm ligile, liniile bugetare și Comisia pentru Buget nu dorește acest lucru. Cred că e trist ca într-un sector ca transportul, care este deja prea puțin finanțat, să nu utilizăm tot ceea ce se poate pentru un proiect atât de important și există o rată de utilizare de aproape 100% a creditelor de plată, plată de angajament și așa mai departe. Deci aș vrea să mi se uh, comenteze posibilitatea aceasta pe care am pus-o în a doua întrebare. Ines, dacă dorești să spui ceva. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Bonucci pentru toate aceste informații. Între aș vrea să știu pentru Galileo, anul de tranziție, criza, transferul de personal, sunt probleme care au trecut. Acum, proportul, proporția în care se utilizează uh, plățile este mai bună, de 50%? Putem spune că s-a îmbunătățit situația, măcar un pic, în acest sens? Domnul Bonucci întrebări care uh, sunt puse pentru că probabil colegii mei consideră că n-ați răspuns suficient în prima intervenție. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Au fost prea multe întrebări chiar. Să începem cu întrebarea referitoare la Galileo. Cum se poate îmbunătăți situația? Răspunsul este simplu. În 2009 am ajuns la 100%. Și cred că această cifră vorbește de la sine. Galileo are o altă problemă. Și anume, Până acum, ce s-a făcut în 2009 uh, au dus la rezultate remarcabile și nu cred că aici trebuie să ne preocupăm în ceea ce privește rata de utilizare a creditelor. În ceea ce privește acele rate menționate de domnul Groșan, uh, Dimensiunea eșantionului este stabilită de Curtea de Conturi. Nu știu care a fost dimensiunea eșantionului. De regulă este destul de mică. Pot să vă spun ce facem noi când efectuăm un audit, dacă este relevant acest lucru pentru dumneavoastră. De regulă controlăm cele mai importante contract din punct de vedere al volumului. Asta este un standard. Și apoi eșantionăm alte contracte aleatoriu și eșantioane din ceea ce considerăm noi a fi contractele cu cel mai mare grad de risc, unde au fost probleme în trecut sau unde credem noi că lucrurile nu sunt în regulă. Cam așa funcționează metoda de eșantionare a comisiei. În plus, avem un audit, audit preventiv pentru a spune beneficiarului cum să implementeze și cum să respecte regulile și în plus, pe durata derulării contractului, fiindcă încercăm să prevenim problemele mai degrabă decât să fie nevoie să le corectăm, organizăm seminarii pentru a vedea dacă înțeleg uh, detaliile contractului și așa încercăm noi să reducem rata de eroare care apare de obicei în implementarea contractelor. Carlos, dacă vrei să răspunzi la celelalte întrebări. În ceea ce privește transferurile, în mod normal se cer aceste transferuri în activitatea noastră și facem acest lucru cu creditele de angajament sau de câte ori considerăm că există credite care pot fi folosite pentru alte proiecte sau linii bugetare. În 2008, de exemplu, am folosit creditele de angajament la um, sub 98%, puțin sub 98%, deci nu ne-a rămas o marjă de manevră prea mare să folosim creditele rămase. În ceea ce privește creditele de plată, lucrurile sunt puțin diferite. Trebuie să avem o cerere de la beneficiar pentru a face plata, însă, în orice caz, avem un exercițiu anual care se face în octombrie la comisie apelul global unde serviciile dau sau cer credite, mă refer la credite de plată. Și trebuie să recunoaștem că pentru aceste linii bugetare, chiar și cu acest exercițiu, um, utilizarea nu a fost perfectă dar e foarte dificil să prevezi uh, toate detaliile atunci când ai de-a face cu sume mici, cum sunt cele de care vorbim acum. În ceea ce privește întrebarea domnului Kramer privind raportarea executării bugetare. Probabil că a fost o neînțelegere, fiindcă raportăm linie cu linie la DigiBudget, care la rândul lor probabil vă raportează dumneavoastră. Uh, Probabil vă întrebați despre o legătură directă între raportarea noastră și informațiile de aici, pe care le primiți aici în această comisie. Rapoarte există, sunt întocmite periodic, nu există nicio problemă și putem să vă trimitem uh, orice informații doriți în ceea ce privește execuția bugetară acestor uh, linii bugetare din punct de vedere al creditelor și al plăților. Mulțumesc, spune domnul președinte. Când facem presupuneri privind comunicarea, deja intrăm pe un tărâm destul de periculos. Ce vrea să spună domnul Kramer, cred, este că oricine ar fi trebuit să ne prezinte un raport anual, nu a făcut acest lucru și trebuie să vedem unde este problema și să o rezolvăm. Domnule președinte, încă ceva. Rapoartele referitoare la un an se finalizează în primele luni ale anului următor. De exemplu, acum, în februarie și martie, putem finaliza raportul pe 2009 și dacă doriți, vă putem transmite aceste informații. Cred că asta se cere, spune domnul președinte. Mulțumesc. Doamna Ayala Sanders pentru a încheia. Mulțumesc. Acum vorbim despre descărcarea pentru 2008. Prin urmare, raporturile cerute, raportul cerut de domnul Kramer ar fi trebuit să ne ajungă anul trecut. E adevărat că am fi însă foarte recunoscător comisiei dacă ne-ar putea trimite o copie a acestor raporturi, mai ales pentru că proiectele pilot pe care uh, uneori Încercăm cu greu să le introducem în buget, ne luptăm cu Comisia pentru bugete și apoi vedem că există o, un nivel de executare a plăților foarte scăzut și asta dă o imagine de ansamblu destul de rea. Colegul nu mai, meu nu mai este în sală, dar aș vrea să uh, insistăm pentru a ști care sunt exemplele, eșantioanele alese de Curtea de Conturi atunci când trebuie să se facă verificarea. Cred că asta e secretul cel mai bine păstrat din întreaga uh, Uniune și acum cu președintele Caldera sperăm să ajungem la o situație puțin mai transparentă. În orice caz, e nevoie de o revizie internă, cum a spus domnul Bonucci, care trebuie cunoscută. Trebuie să știm care sunt elemente de risc pentru a putea să ajutăm și la nivelul execuției plăților. Apoi, în ceea ce privește lucrurile care s-au îmbunătățit, cred că putem să vorbim aici de amendamente, chiar dacă e vorba de anul 2008. Mulțumesc tuturor colegilor pentru comentarii și aștept orice comentarii suplimentare. Mulțumim, doamna Sander. Data este 13 februarie. Amendamentele vor fi analizate până în 22 februarie și în 23 următoarea zi va avea loc votul și cred că Comisia pentru Control Bugetar va vota în martie. Deci 3 februarie data amendamentelor, discuția în 22 și votul pe 23. Mulțumesc, acum avem o scurtă pauză și apoi vom primi alături de noi reprezentanții președinției spaniole. Deci ne revedem aici la 11, lucru care ne dă timp să-i primim alături pe colegii de la mass media din Spania sau de oriunde ar fi ei, fără să ne încurce prea mult. Sper să vă uh, îmbrăcați cu toții elegant, fiindcă veți fi dați uh, pe posturile de televiziune din Spania în 15 minute. Deci ne revedem la 11. Okay, colleagues. Can I welcome to the... Stimați colegi, eu urez bun venit în această comisie președintelui în exercițiu, ministrul, domnul ministru Blanco Lopez. Îmi face o mare plăcere să vă avem dintre noi astăzi. Știu că mulți dintre deputați așteaptă ce veți spune dumneavoastră în legătură cu președinția spaniolă și, fără îndoială, dacă uh, este să ne luăm despre ce s-a întâmplat în trecut, vor exista și întrebări pe care, la care așteptăm răspunsuri. Astăzi avem doi, două persoane importante, dumneavoastră, în această dimineață și după masă colegul dumneavoastră, ministrul turismului. Deci, acordăm mult timp și efort președinției spaniole și propunerilor dumneavoastră. Știu că ne-ați eh, vizitat înainte de începutul președinției spaniole. Ieri, doamna ministră a Suediei ne-a vizitat și este cu, foarte potrivit ca în ziua următoare să vă audiem pe dumneavoastră ca reprezentant al noii președinții, așa încât Așteptăm să co- cooperăm cu dumneavoastră în timpul președinției și vă urăm mult noroc în această președinție. Aveți cuvântul și uh, puteți să vă adresați deputaților. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor și domnilor. Mă aflu aici astăzi pentru a explica liniile principale de acțiune ale președinției spaniole în domeniul politicii de transport europene. Ca urmare a intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona, președinția spaniolă a înțeles că trebuie să se adapteze noului cadru instituțional din tratat. Bineînțeles că acest tratat dă Parlamentului mai multe puteri, ceea ce va fi în beneficiul cetățenilor europeni pe care îi reprezentați aici, direct, pentru a facilita rolul Parlamentului în, acest, în această nouă schemă, în următoarele șase luni, voi veni în fața Parlamentului la începutul și la sfârșitul președinției și de asemenea în luna martie pentru a vă spune care au fost rezultatele Consiliului pentru Transport din primăvară. Guvernul spaniol intenționează să susțină noi programe și acțiuni care să aducă o redresare a economiei europene. Doamnelor și domnilor, ne vom concentra pe durabilitate, inovare, relații, uh, susținerea relațiilor externe uh, și economia durabilă în statele noastre. De aceea vom uh, susține măsuri care vor susține o mobilitate mai eficientă și care vor extinde rețelele de transport europene într-un mod mai competitiv, în uh, conformitate cu liniile directoare emise de comisie, vom pune accentul pe transportul urban metropolitan, unde există cele mai mari efecte negative ale transportului. În octombrie, Comisia va emite planul pentru mobilitate. Uh, la întâlnirea ministerială de la, la Corunia din 12 februarie am uh, început dezbaterea în legătură cu încurajarea modelelor eficiente și durabile. Sperăm că vom ajunge la un consens astfel încât la Consiliul din iunie să putem adopta concluzii care să ne permită linii de acțiune strategice în acest domeniu. De asemenea, după uh, Cartea Verde, care a fost publicată în legătură cu care va fi publicată în februarie în legătură cu uh, rețelele de transport transeuropene. Înainte de 2010 vrem să înainte de sfârșitul lui 2010 vom Vrem să încheiem revizuirea liniilor direct, directoare. Și, de asemenea, vrem să se uh, reia decizia în legătură cu uh, metodologiile și criteriile în politica de transport. Președinția spaniolă în Consiliu va atrage atenția la importanța durabilității și articulării în uh, rețelele de transport transeuropene. Comisia va organiza o reuniune ministerială în 8 9 iunie la Saragossa pentru a discuta viitorul uh, rețelelor de transport transeuropene. Vom, ne vom angaja în revizuirea acestor rețele și o prioritate va fi așa zisul coridor mediteranean. Pentru a dezvolta transportul durabil, este important să încurajăm utilizare a transportului de marfă pe căile ferate. După cum știți, miniștrii au adoptat un nou regulament pentru a uh, crește competitivitatea sistemului de căi ferate european. Am încercat să ajungem la un acord cu Parlamentul European în legătură cu acest regulament. Competitivitatea în domeniul transportului poate doar să ne ajute să ne îmbunătățim serviciile în Uniunea Europeană. Acestea fiind spuse, trebuie să dezbatem două regulamente în legătură cu drepturile pasagerilor, în primul rând asupra transportului public Uh, rutier și maritim. Vrem ca aceste regulamente să fie dezbătute în următoarele șase luni. Președinția vrea să continue dezbaterea pentru a ajunge la concluzii satisfăcătoare pentru toți utilizatorii de transporturi din Uniunea Europeană. Mai mult, suntem de părere că trebuie să se acorde o recunoaștere mai mare dreptului pasagerilor de a fi informați atunci când se anulează călătoriile. Primim din ce în ce mai multe plângeri în acest sens. Vrem să existe soluții comunitare pentru protecția pasagerilor în cazul falimentului uh, companiilor aeriene. Am sugerat Consiliului să facă o propunere în acest sens în domeniul transportului aerian, vom susține uh, inițiativa Cerul Unic European, ceea ce va fi un pas major înainte în proiectul de construcție europeană și va uh, asigura o eficiență mai mare a transportului aerian. În luna februarie vom uh, delimita Uh, calendarul până în 2012, când va avea loc faza a doua a acestei activități. Noi vrem să implementăm al doilea pachet legislativ adoptat de Uniunea Europeană și atunci ne vom, vom încerca să atingem acest obiectiv. În legătură cu competitivitatea sectorului maritim, vom conlucra cu Parlamentul European pentru a adopta directiva care va permite transmiterea electronică a datelor dinspre vase către porturi. Am, trebuie să simplificăm procesele birocratice care deseori uh, stau în calea competitivității europene. În timpul președinției noastre, Trebuie să avem un nou model pentru EGNOS în legătură cu Galileo. Vrem să continuăm cu acest program. Așteptăm ca regulamentele care guvernează agențiile de supraveghere să fie adoptate în acest an. Și de asemenea, vrem să continuăm cu reorganizarea celor trei centre de control până în, care au fost înființate în 2007. De asemenea, sistemele de transport inteligent în ceea ce privește transportul rutier și de asemenea căutăm un acord cu, între Consiliu și Parlament. În ceea ce privește siguranța, aceasta va fi o altă prioritate pentru, priori, pentru președinția noastră pentru toate modurile de transport și nu cred că trebuie să facem concesii aici. Uh, în domeniul siguranței vom îndeplini propunerea Comisiei de a uh, îmbunătăți regulamentele în domeniul anchetelor în cazul accidentelor. Se va ține în cont mai mult de uh, protejarea victimelor și a familiilor astfel încât agențiile să trebuia să fie nevoite în mod obligatoriu să furnizeze uh, liste de pasageri în urma unui, pasaj, în urma unui accident. Uh, la Montreal, în uh, 25-31 martie, vom prezenta politica și poziția europeană pentru a ne aduce o contribuție la siguranța aeriană din lume, în special atunci când uh, vorbim despre uh, formarea piloților și siguranța. Uh, au existat atacuri repetate asupra uh, aeronavelor noastre, ceea ce au dus la îngrijorare în Europa și vom explica poziția noastră în legătură cu securitatea. Trebuie ca să se înregistreze un progres în acest domeniu și deciziile trebuie luate prin consens. Altfel, nu vom putea să ajungem la un acord în legătură cu o problemă atât de importantă. În ceea ce privește siguranța rutieră, vom continua să susținem inițiativele din comunicarea Comisiei din planul de acțiune pentru siguranță rutieră planul 2020. Aici vom organiza o întâlnire la nivel înalt al directorilor general pentru transport în luna mai și vom discuta cultura siguranței rutiere în companii. Uh, președinția spaniolă va trimite rezultatele acestei întâlniri la Consiliul din iunie. De asemenea, vom încerca să consolidăm relațiile între Uniunea Europeană și statele terțe. Prioritatea principală este negocierea și faza a doua a transportului, a acordului de transport aerian între Uniunea Europeană și um, Statele Unite. În 13 ianuarie am avut o întâlnire cu secretarul de transport uh, din Statele Unite pentru a susține aceste negocieri. I-am spus foarte clar care este poziția Europei, că vrem un acord echilibrat care să includă aranjamente reciproce și un acord la piață reciproc. Mi s-a răspuns că Statele Unite nu vor să eșueze în acest acord. După cum știți, între 15 și 17 februarie va avea loc o rundă ne- a, va avea loc a șaptea rundă de negocieri cu Statele Unite la Madrid, ceea ce sper că va avea un rezultat bun. Și în acest sens aș dori să uh, salut contribuția pe care o face domnul Simpson, președintele Comisiei dumneavoastră. Și vă reamintesc că în luna mai va avea loc un summit între Europa și America Latină în Brazilia și intenția este să se semneze un acord bilateral în legătură cu siguranța de mediu și operațională între Uniunea Europeană și Brazilia. Pentru a încheia, aș spune că avem o agenda ambițioasă pentru acest, aceste șase luni pentru îmbunătățirea sectorului transportului și aici relațiile noastre cu Comisia și cu Parlamentul European vor fi foarte importante. Sunt sigur că pot să contez pe susținerea dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și vă mulțumesc uh, anticipat pentru sugestii și propuneri. Vă mulțumesc pentru atenție. Domnule ministru, aș dori să vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră din această dimineață și alocuțiunea pe care ați susținut-o. Înainte de a da cuvântul uh, membrilor, aș dori să vă asigur că ne bucură faptul că vă implicați uh, în acest uh, acord uh, în ceea ce privește traficul aerian cu Statele Unite și sper că următoarele negocieri din februarie vor fi fructoase pentru noi și vă mulțumesc pentru că vă implicați personal. Sper, domnule ministru, că voi putea fi la Saragossa în iunie, când pentru că doamna Iala Sanders îmi spune că este o parte minunată a Spaniei. Da, dumneavoastră, domnule președinte, dar sper că și ceilalți colegii dumneavoastră din comisie. Mulțumesc pentru prima o rundă de întrebări. Încep cu coordonatorii din cadrul grupului PP, domnul Groș. Mulțumesc, domnule președinte, pentru... Mulțumesc, domnule ministru, pentru explicațiile pe care ne le-ați dat. Ați fost mult mai concret decât uh, ceea ce am citit până acum. Așadar, există semnale că vreți să puneți accentul pe anumite domenii importante. Bineînțeles <clears throat> că și la noi, în Comisia de Transport, uh, există câteva dosare care ne preocupă în mod deosebit dar știu că uneori preocupările Parlamentului nu sunt neapărat și cele ale Consiliului, dar cred că ar fi de dorit uh, să <clears throat> ajungem, cel puțin în anumite uh, domenii, la un interes comun. Cred că ar trebui, de asemenea, să abordăm și problema traficului în orașe. <clears throat> O 80% din uh, populație va trăi în viitor în uh, orașe, așadar mobilitatea urbană va fi o chestiune foarte importantă. În acest context, întrebarea mea este următoarea. Credeți că această politică a schimbului de bune practici, a comparațiilor, deci această politică cu condiții neobligatorie este cea adecvată sau ar trebui să facem un pas uh, suplimentar. În ceea ce privește rețelele transeuropene, există <clears throat> o serie de proiecte importante și bune. Nu vrem din partea dumneavoastră o listă de priorități, dar uh, întrebarea noastră este cum credeți că vom putea crea noi modele de finanțare împreună cu Parlamentul, împreună cu Comisia? Pentru că există și aici controverse. Mulți ministri a transporturilor exprimă diferite dorințe și cum credeți că putem uh, ieși din această dilemă? Cum, în ceea ce privește acum tehnologiile moderne sunt în asentimentul dumneavoastră. Eu cred că tocmai în domeniul rutier, în viitor, dacă va exista voință politică și dacă se vor aloca fonduri, am putea să sprijinim motorizări ecologice și, în al doilea rând, să sprijinim și cercetarea în acest domeniu, pentru că în acest sens, Europa ar putea juca un rol de model și asta la nivel mondial, cercetarea în acest domeniu. Însă ce fonduri avem? Și dacă dumneavoastră ați fi dispuși ca la nivel de Consiliu să stabilească niște cifre concrete aici. Există multe acorduri la nivel internațional, și și președintele nostru a făcut referire la acest lucru, este important uh, și în domeniul maritim, dumneavoastră vorbeați și de cel aviatic, uh, și în cel maritim trebuie să avem o abordare nu doar europeană, ci mondială, pentru că <clears throat> altfel nu vom avea decât de pierdut. Credeți că vor putea fi făcute progrese și, și în domeniul maritim? Și o ultimă întrebare, care presupun că vă va adresa și alt coleg, în ceea ce privește internalizarea costurilor, președinției uh, suedezii a mai acordat uh, acest uh, răstim pentru că mai era în în lucru o stu- un studiu cu privire la Eurovinietă. Acest studiu însă a fost finalizat și eu aș dori să vă întreb și pe dumneavoastră de ce nu ați abordat această chestiune. Știu că aveți pe ansamblu un program foarte ambițios. Întrebarea mea este cât de ambițios doriți să fiți în acest domeniu. Mulțumesc! Președintele, aș dori să rog coordonatorii să încerce să se încadreze în patru minute pentru a lăsa și celorlalți deputați posibilitatea de a interveni. Din partea grupului <clears throat> socialiștilor și democraților, domnul Alcadrar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, aș dori să vă urez bun venit în rândul nostru, să vă urez de asemenea mult succes. Eu nu am îndoieli că vă veți implica personal pentru a progresa cât mai mult în următoarele luni și noi vrem, bineînțeles, să vă sprijinim. Eu cred că este de dorit să avem o politică a transporturilor care să fie bine fundamentată. Ne-ați explicat că situația din uh, Consiliu este destul de dificilă, iar uh, ritmul în care se desfășoară lucrările sunt uh, cele care corespund uh, celui mai lent stat membru. Să sperăm că acest lucru se va schimba pe viitor. Există așadar provocări mari. Vom uh, avea de luat o serie de decizii strategice care vor fi esențiale pentru următorii ani pentru a putea avea un sistem de transport durabil. Văd că veniți cu declarații frumoase, interesante, transport durabil, etc. Aceste lucruri le-am auzit și în contextul Copenhaga, dar atunci când este vorba de a face legislație concretă, atunci există ezitări. De exemplu, directiva cu privire la eurovinietă, internalizarea costurilor, poate că nu este o soluție miraculoasă, dar este un pas. Și aș dori să știu uh, cum gândiți dumneavoastră în acest sens? Pe de altă parte, mă bucur că acordați o importanță deosebită mobilității. Știți că și Parlamentul uh, s-a implicat întotdeauna în acest sens. Vă să referiți apoi la transportul feroviar de mărfuri și acesta este <clears throat> un element important pentru transportul durabil. Dar uh, <clears throat> acum în ceea ce privește finanțarea infrastructurii, a coridoarelor europene, această temă trebuie bine pregătită. Cum anume vom structura următorul buget comunitar în acest sens? Există o, o serie întreagă de chestiuni care trebuie soluționată. În unele cazuri nu suntem de aceeași părere în ceea ce privește aviația. Cred că ar trebui să facem progrese și în ceea ce privește investigarea accidentelor. Eu cred că aici ar trebui să avem o abordare uh, comună la nivel european și nu este bine dacă anumite state membre au, uh, au abordări uh, naționale, iar în ceea ce privește siguranța transportului este un element esențial pentru grupul meu. Comisia va veni cu un plan de acțiune în acest sens. Sper ca și Consiliul să fie de acord cu acesta și să aibă obiective ambițioase pentru că avem de a face încă cu 40.000 de morți anual. Acestea fiind spuse, aș dori să vă urez mult succes pentru această președinție nu suntem întotdeauna de aceeași părere, dar cu o bună cooperare cred că vom ajunge la un sistem mai bun. Mulțumesc, doamna Meissner, pentru grupul ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule ministru, pentru explicații și sper că vom avea o bună colaborare. V-ați referit la diferite chestiuni care joacă un rol important în domeniul transporturilor pe viitor, un element, la un element nu v-ați referit, care este important pentru noi liberali, și anume armonizarea pieței comune în domeniul transportului. Știm că piața internă este nucleul Uniunii Europene și dacă nu funcționează transporturile, atunci această piață comună practic nu poate fi completă. Ne-ați putea explica ce se prevede în acest sens. Sigur că este important uh, să extindem rețelele transeuropene, dar este uh, vorba în definitiv și de respectarea unor decizii care s-au luat deja pentru a nu mai avea de a face cu măsuri protecționiste. Asta fie că este vorba de cabotaj sau de transportul feroviar. A doua întrebare se referă la durabilitatea acestor măsuri, pentru că transporturile au și un efect asupra mediului înconjurător. Aceste măsuri trebuie duse mai departe. Ce rol acordați cercetării și inovației? Eu cred că este un aspect foarte important pe care trebuie să-l sprijinim și noi, cei din Comisia de Transport. Ați numit și siguranța aviatică ca un domeniu prioritar. În momentul de față discutăm despre scanere de lichide și de actualitate și scanerele corporale. Iar după incidentul de la München, mă face să vă întreb dacă ceea ce se petrece pe aeroporturile noastre uh, este ceea ce ne trebuie de fapt și dacă aceste scanere ne aduc într-adevăr o siguranță suplimentară sau nu. V-ați referit și la drepturile pasagerilor. <clears throat> Sunt și rapoarte în curs pe care le discutăm în ceea ce privește pasagerii în autobuze și autocare, dar și în domeniul uh, maritim. Și cred că aici vom avea o bună colaborare. Și eu aș dori să mă refer la internalizarea costurilor externe abordată și de antevorbitorii mei. Eu cred că este o chestiune foarte importantă unde avem nevoie de o soluție și chiar dacă soluția nu este miraculoasă, trebuie să facem progrese și aș dori să știu care este opinia dumneavoastră aici. Iar uh, un alt punct care mă interesează personal este politica maritimă integrată. Dumneavoastră, uh, Spania, sunteți înconjurați de mare sunt convinsă că este un punct important pentru dumneavoastră. Cum priviți așadar uh, această temă și credeți că calea pe care am urmat-o până acum trebuie continuată sau mai aveți și alte completări aici? Ultima întrebare se referă la turism pentru că este una din competențele comisiei noastre de care poate nu vorbim uh, atât de des precum ar trebui preedintele nu este de acord cu această observație și întrerupe vorbitoarea pentru nerespectarea timpului. Mulțumesc, doamnă Meissner. Eu sunt uh, sigur că și ministrul turismului uh, vă va putea răspunde la această întrebare. Domnule ministru, dacă ați putea să încercați să acordați un uh, răspuns întrebărilor adresate până acum. Muy bien. Muchas gracias. Mulțumesc. Atunci permiteți-mi să vă mulțumesc pentru întrebările adresate. Vă pot asigura că sunt dispus să vă ascult și nu pot decât să sprijin și să subliniez uh, preocupările dumneavoastră în această comisie și voi încerca să mă refer la câteva aspecte punctuale, <clears throat> în special cele care se regăsesc în întrebările dumneavoastră tuturor. Accidentele. Este <clears throat> o temă adresată de coordonatorul grupului socialist. Vrem, bineînțeles, să îmbunătățim siguranța în domeniul transporturilor în Europa. Vrem ca Europa să fie unul dintre cele mai sigure continente în ceea ce privește accidentele aviatice, există deja un sistem armonizat, dar cred că mai putem îmbunătăți eficiența acestuia. De aceea, președinția spaniolă <clears throat> va susține în Consiliu un regulament cu privire la cercetarea acestor accidente. Pentru dar aici avem de-a face cu următoarea problemă. Independența autorităților de investigare din statele naționale, apoi rolul cercetării în acest uh, domeniu, tratamentul victimelor, dar și uh, tratamentul confidențial al um, informațiilor care sunt culese atunci când se face o investigare tehnică a unui accident. Doamna Meissner coordonatoarea grupului liberal. S-a referit de asemenea la problema siguranței. Ca urmare a incidentului de la Detroit, care ne-a alarmat pe toți, cum reacționăm? Este răspunderea noastră să reacționăm și anume în așa manieră încât să îmbunătățim <clears throat> securitatea pe aeroportele noastre. Și trebuie să apelăm și la tehnologiile noi. Și nu trebuie să pierdem din vedere faptul că astfel de măsuri pot duce și la neplăceri în rândul pasagerilor. Avem nevoie de o siguranță, o securitate maximă, fără însă ca acestea să fie în detrimentul drepturilor călătorilor. De aceea Comisia trebuie să se gândească și să vină cu măsuri care să poată să întrunească consensul nostru. Președinția spaniolă va încerca în Consiliul Ministrilor de Transport uh, să facă progrese în acest sens. Este valabil și pentru Consiliul de pe 12 februarie de la La Corunia. Trebuie să promovăm uh, securitatea, dar în același timp să protejăm și sfera privată. Trebuie ca neplăcerile să fie reduse la minim. Pentru că astfel de neplăcere există în ceea ce privește scanerele, de pildă. Suntem cu toții conștienți că pericolele care rezultă din uh, purtarea la bord a lichidelor există în continuare. De aceea, nu trebuie să revenim la uh, situația dinainte de august 2008, pentru că acest pericol nu a scăzut. De aceea sprijinim această măsură în ceea ce privește lichidele la bord, până nu vom fi găsit alte posibilități tehnologice, tehnice pentru a exclude astfel de pericole. Un alt punct, reducerea emisiilor. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră este un domeniu important, dar înainte să luăm alte măsuri, Trebuie ca și în spațiul aerian european să reducem emisiile. Vom avea o ședință la Madrid pe această temă care își propune să elaboreze și să adopte un plan de acțiune până în 2012, un fel de foaie de parcurs. Schimbul de informații în domeniul aerian. a fost deja explicat. Au mai fost și alte întrebări care, în opinia mea, sunt la fel de relevante. Coordonatorul grupului PPE s-a referit la un aspect reluat și de uh, ceilalți. Uh, e vorba de internalizarea costurilor externe și de eurovinietă. Știu că costurile externe în, trans- în transporturi sunt uh, foarte mari. E vorba de ambuteiaje, de <clears throat> de zgomot și așa mai departe și știu eforturile care s-au făcut pentru a ajunge la un consens pe această temă. Noi, uh, spaniolii, nu avem uh, nimic împotriva, împotriva aplicarea prin principiului cel care poluează plătește. Dar există în continuare probleme în ceea ce privește, de pildă, calcularea costurilor externe. Acest lucru nu trebuie să ducă la o situație inechitabilă, la concurență neloială sau la contabilizarea dublă a costurilor. Tocmai în contextul crizei economice, acest uh, lucru ar putea avea efecte negative asupra operatorilor și ar putea fi în detrimentul competitivității. Avem uh, nevoie de o evaluare corectă a costurilor care ar interveni în urma modificării directivelor. În cadrul președinției spaniole ne-am propus să discutăm chestiunile de ordin tehnic în acest sens, tocmai cele nouă elemente care sunt cele mai controversate, de exemplu costurile care se produc prin ambuteiaje sau prin problemele, problemele care rezultă atunci când avem de-a face cu autovehicule utilizate pe de o parte în scop de serviciu și pe de altă parte în scop uh, personal. Domnul Calas ne-a asigurat că vom beneficia și de uh, sprijinul dânsului și această temă va fi abordată de președinția spaniolă, dar va fi continuată și de cea belgiană. Încerc să fiu succint, domnule președinte. Siguranța rutieră este de asemenea o chestiune importantă. Aici trebuie să atingem obiectivele pe care ni le-am propus, tocmai în, uh, în privința reducerii ratei accidentelor. Va exista o reuniune la Madrid pe această temă unde vom aborda concret acest lucru. Sunt sigur că vom ajunge la un consens pentru că, de fapt, ă, împărtășim aceeași opinie. Transportul de mărfuri. Acesta este pentru mine una dintre temele mele favorite. Trebuie să sprijinim un transport de mărfuri care să fie competitiv, eficient, dar și durabil în același timp. Transportul feroviar de mărfuri nu va putea fi însă dezvoltat uh, fără a avea infrastructura feroviară corespunzătoare. Aici trebuie aduse îmbunătățiri. Există, de pildă, o fragmentare mult prea mare a infrastructurii și legături proaste între infrastructura feroviară și alte moduri de transport. Președinția spaniolă va acorda o atenție sporită implementării regulamentului cu privire la crearea unui uh, spațiu feroviar comun Aici suntem în asentimentul Parlamentului. Dacă mai permiteți, domnule președinte, încă două elemente înainte să mă amenințați uh, cu ciocanul. Sigur că autostrăzile maritime este un subiect uh, pe care de asemenea ne-l propunem uh, și președinția spaniolă salută tot ce va prezenta Comisia, pentru că și aici este vorba de durabilitate globală în domeniul transporturilor. Și un ultim punct și cred că voi fi răspuns uh, cu acestea la toate întrebările. Coordonatorii grupurilor PPE și uh, a socialiștilor ne-au întrebat uh, care este opinia noastră cu privire la finanțarea uh, infrastructurii. Eu împărtășesc acest obiectiv, împărtășesc obiectivul enunțat de comisarul Calas în această comisie. Trebuie să spărim uh, investițiile tocmai în uh, această perioadă de criză economică, pentru că acest lucru creează locuri de muncă. În același timp, este la fel de important și aici salut uh, crearea unui fond de transport în cadrul Uniunii Europene. Domnul Calas a anunțat o astfel de, un astfel de demers și nu poate că să sprijine acest lucru. Mulțumesc, domnule ministru. Aș dori să anunț colegii că mai am doi coordonatori pe lista de vorbitori și uh, lista uh, este încă foarte lungă, de aceea v-aș ruga să fiți cât se poate de succint să vă încadrați în timp. Dau acum cuvântul doamnei Lichtenberg, nu domnului Kramer pentru grupul verzilor. Și eu aș dori să vă mulțumesc pentru prezentare. Ați uh, <clears throat> subliniat uh, caracterul uh, durabil în transporturi, dar pe, în concret din, în domeniul transporturilor este uh, principalul contributor la emisii și în celelalte domenii care joacă un rol aici, în ceea ce privește încălzirea locuințelor și sau altele s-au făcut uh, progrese. Care este însă obiectivul dumneavoastră în procente în domeniul transporturilor? 10, 20, 30%? Mobilitatea urbană e promovată de toată lumea. Am avut dezbaterea cu privire la subsidiaritate. Nu putem promova acest lucru decât prin buget. Stabilisem în Parlament cu majoritate ca cel puțin 40% din transporturi să se efectueze pe cale feroviară. Până acum avem de-a face doar cu 20%. Comisia sprijină această propunere, Consiliul blochează. Credeți că există o posibilitate să investim cel puțin 40% din fonduri în uh, infrastructura feroviară pentru ca și orașele, comunitățile uh, urbane să facă astfel de investiții? Un al treilea aspect. Avem de a face cu o situație inegală, cu o, o competiție neloială între transportul rutier și transportul feroviar. Am avut o situație în Spania în care în, uh, în Spania, asta în ceea ce privește uh, taxele de autostrăzi, venea, avem de, întâlneam un uh, camion la fiecare jumătate de oră, în schimb toate camioanele se deplasau pe străzi secundare pentru că nu trebuiau să plătească. Deci și aici ne trebuie un uh, sistem comun. În ceea ce privește tot transportul rutier, sunteți uh, de acord să fie utilizate acest transporturile agabaritice pentru că noi suntem de părere că acest lucru uh, ar duce la o descreștere a traficului feroviar și reprezintă în același timp un pericol. În ceea ce privește drepturile pasagerilor Uh, cred că aici ar trebui creată o situație echitabilă în ceea ce privește întârzierile. La căile ferate, la o întârziere de o oră, călătorul are drept la 25% din uh, preț, uh, după două ore la 50%, în cazul transportului aerian doar după cinci ore. În ceea ce privește siguranța rutieră, există o limitare a vitezei în toate țările din Uniunea Europeană, cu excepția uneia veți încerca să luați măsuri în acest sens. Țara de care vorbesc este a mea proprie și regret acest lucru. Domnul Zile acum. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule ministru, vă mulțumesc pentru angajamentul dumneavoastră. Deja am primit răspunsuri la intervențiile, la întrebările pe care le aveam și aș dori acum să îmi exprim mulțumirea cu privire la faptul că ați declarat că veți crește siguranța în aviație și de asemenea că ați declarat că veți angaja să încheiați un acord cu Statele Unite în acest sens. În ceea ce privește transportul feroviar, nu sunt în totalitate de acord cu domnul Kramer. Tot ce pot să fac este să vă, dure, să vă doresc succes pentru a reuși în eforturile de interoperabilitate și de creșterea gradului de siguranță în ceea ce privește drepturile pasagerilor, am încercat și aici o îmbunătățire a situației și sper că și dumneavoastră uh, veți reuși acest lucru, la fel și pentru nave. În ceea ce privește drepturile pasagerilor, există un aspect foarte practic. oamenii pur și simplu sunt interesați de un singur aspect, nu neapărat de cele legale, ci de siguranță. Ce se poate face pentru ca biletele de tren pentru transportul feroviar oriunde în Uniune să se poată vinde în orice țară. Deci să fie valabil un singur bilet uh, în toate statele membre. Și am făcut un studiu în care am văzut că n-ar fi rău nici dacă am încercat să scădem poluarea fonică generată de mijloacele de transport. dacă nu vrem să facem nimic în ceea ce privește eurovinietele, putem să invocăm principiul subsidiarității, sigur. Aș vrea, domnul președinte, aș vrea să-i rog pe membrii să uh, participe alături de mine la respectarea timpului alocat, fiindcă mai avem uh, numai până la 12 jumate. Domnul de Grandes Pascual acum și încercați să vă limitați la cele două minute. Mulțumesc, domnule președinte, bine ați venit, domnule ministru. Vreau să salut declarațiile dumneavoastră și puteți să vă bazați pe noi pentru îndeplinirea lor. Știm că președinția spaniolă nu are mult timp la dispoziție și mai ales are de-a face cu situația post-Lisabona. Într-adevăr, nu trebuie să vă limitați la a gestiona doar tranzitul, ci trebuie să intrați din plin în toate aceste probleme. Tot ceea ce a spus este pozitiv am vorbit în această dimineață în cadrul comisiei noastre despre o directivă privind transmiterea electronică a datelor și uh, uh, ni s-a spus că sunt dificultăți la nivelul Consiliului. Iată că domnul ministru ne spune că va sprijini această directivă în Consiliu. Sperăm, fiindcă ar fi foarte important să obținem o aprobare în uh, consens în prima lectură. Asta e cel mai bun uh, mod de a lucra. Șase luni e o perioadă scurtă și trebuie să stabilim niște obiective posibile. Rețele transeuropene 20 de mii de milioane, 8 milioane pentru proiectele prioritare și apoi revizuirea. Evident, coridorul mediteranean este cel mai important și aveți sprijinul nostru, dar președinția spaniolă trebuie să fie foarte concretă înainte de această de revizuire. Trebuie să stabilim până unde putem ajunge în îndeplinirea acestor obiective. Uh, siguranța aeriană. Proiectul este unul ambițios. Sunt foarte încântat de faptul că decizia privind sistemele de siguranță, scanerele corporale, uh, scanerele pentru lichide, a fost o decizie asumată. Să nu mai există decizii unilaterale ale Statelor Unite, ale Regatului Unit și a tuturor acestor um, poziții care nu sunt fezabile din punct de vedere tehnic. Trebuie să înțelegem că lupta împotriva terorismului și apărarea siguranței cere să renunțăm puțin la libertățile noastre. În ceea ce privește transportul rutier, n-ați vorbit foarte mult pe acest subiect. Este un transport blestemat, să spunem așa. Uh, are multe defecte, dar e imposibil să ne imaginăm o rețea de transport fără transportul rutier și aș vrea sprijinul dumneavoastră și aici. În încheiere, domnule președinte, sunt încântat de sistemul de cofinanțare public-privat de care ați vorbit e indispensabil și trebuie să ne dăm seama că resursele Uniunii sunt limitate. Din acest punct de vedere e important să avem colaborarea sectorului privat. Atât am avut de spus. Mulțumesc. Doamna Alvarez acum. Două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. O să reușesc să mă limitez la cele două minute. E o plăcere să vă vedem, domnule ministru. Vă felicit pentru importanța pe care ați alocat-o tuturor subiectelor legate de siguranța în transport. E un subiect pe care noi cu toții îl susținem și dumneavoastră vă lucrați în acest domeniu și la minister și în cadrul președinției spaniolă. Uh, vă felicităm pentru sprijinul uh, cercetărilor în ceea ce privește incidentele aeriene și pentru asistența oferită victimelor în cazul acestor accidente. Am o întrebare cu privire la o situație pe care o întâlnim foarte des, uh, din păcate, din mai multe motive în ceea ce privește transportul aerian de pasageri. lucrurile sunt foarte grele pentru pasageri datorită întârzierilor și uh, acest lucru are un impact asupra vieții private și asupra economiei în general. Și aș vrea să știu la ce vă gândiți ce dispoziții vă gândiți să promovați pentru a promova drepturile pasagerilor în transportul aerian. Mulțumesc pentru că ați răspuns, v-ați limitat la atâta timp. Domnule ministru, aveți patru întrebări, cinci minute. Dacă puteți să vă încadrați în ele, aș fi recunoscător. Și încă o dată îi rog pe membrii comisiei să fie disciplinați. Dacă ei vor reuși acest lucru, poate și Consiliul o va face. Mulțumesc. Doi dintre deputați au pus aceeași întrebare, doamna Alvarez, cu privire la informații oferite pasagerilor. În ceea ce privește informațiile pentru pasageri, cred că odată cu adoptarea normei privind drepturile pasagerilor în transportul feroviar și apoi drepturile pasagerilor, um, în ceea ce privește transportul colectiv, uh, rutier și maritim, cred că vom ajunge destul de departe. Dar cred că trebuie să mai facem pași înainte în ceea ce privește transportul aerian. Uh, pasagerii s-au bucurat primi, acești pasageri s-au bucurat primii de protecția comunitară și cred că după 5 ani putem să îmbunătățim sistemul de informații. Mă refer aici la obligația de a informa uh, continuu pasagerii cu privire la starea lucrurilor și cu privire la ora zborurilor și aici mă refer și la informații legate de anularea zborurilor. Trebuie să insistăm pentru ca companiile aeriene să informeze în mod constant pasagerii și astfel, dacă există o anulare a unui zbor sau o întârziere, ar putea să impactul să fie mai puțin um, grav. În acest sens, mă voi adresa Comisiei. În ceea ce privește celelalte subiecte, sunt în esență de acord cu ceea ce a spus doamna de Grand. Sunt uh, am participat la crearea unui fond UE pentru infrastructură și la stabilirea unor criterii pentru o cofinanțare publică-privată pentru a stimula acest domeniu al infrastructurii. E nevoie însă de mobilizarea unor resurse suplimentare și, după părerea mea, nu se poate face acest lucru acum, în această perioadă de criză. În ceea ce privește rețelele transeuropene, sunt de acord cu acest obiectiv și mă angajez ca la reuniunea de la Saragossa să ajungă la Consiliu o declarație prin care să se definească foarte precis metodologia și criteriile de revizuire. Și ar fi un important pas înainte, după părerea mea. Și astfel, nu vom mai vorbi doar despre acest subiect, nu vom mai vorbi doar teoretic, ci vom face ceva concret. În ceea ce privește siguranța, sunt de acord cu comentariile dumneavoastră. Știm că nu putem să stăm și să nu facem nimic atunci când ne confruntăm cu niște amenințări. Trebuie să găsim o compatibilitate între măsurile de securitate care ne interesează, dar și um, protecția pasagerilor. După părerea mea, putem să evoluăm în ceea ce privește siguranța, încercând în același timp să nu creăm situații atât de rele în aeroport. Uh, eu cred că putem respecta uh, sfera privată a pasagerilor fără a pune în pericol securitatea și voi face o comunicare în acest sens la Consiliul de la Corunia, unde sper să vor adopta o serie de concluzii care, dacă nu vor fi aprobate în unanimitate, însă nu vor avea niciun sens fiindcă e ilogic ca fiecare stat să-și fixeze propriile standarde de siguranță în acest sens. În ceea ce privește intervenția colegului reprezentant al verzilor. Vreau să subliniez faptul că dacă se mizează pe un transport durabil, înseamnă că vrem să fim um, moderni. Și eu doresc să se schimbe direcția investițiilor și să favorizăm transportul de mărfuri pe căile ferate și chiar transportul de pasageri. Peste 50% din bugetul pe anul acesta în țara mea este alocat uh, uh, transportului feroviar, atât de călător cât și de mărfuri. Și asta ca urmare a alegerilor făcute de ministrul um, anterior. Uh, Mă bucur că lucrurile stau așa, fiindcă, după părerea mea, trebuie să ne axăm din ce în ce mai mult pe transportul feroviar. Și cred că întâlnirea la nivel înalt cu Statele Unite și colaborarea cu Statele Unite ne va uh, permite să dezvoltăm și aceste autostrăzi ale mărilor și dacă vom avea și cerul unic, vom avea eficiență și durabilitate. În acest sens, sunt de acord cu obiectivul stabilit de Uniune, Comisia Europeană, acel 20-20-20. Și trebuie să ne amintim faptul că transportul este unul dintre sectorile, sectoarele cele mai poluante și trebuie să facem uh, eforturi majore pentru a reduce aceste emisii. Ați pus uh, o întrebare referitoare la camioanele de peste 60 de tone. Președinția spaniolă consideră că această propunere are un impact asupra traficului internațional de mărfuri și în acest domeniu ar fi de preferat să avem un consens global pentru a, modifica directiva privind greutatea acestor camioane. Există studii care arată faptul că în ceea ce privește siguranța traficului um, trebuie să se impună limite operative pentru utilizarea acestor vehicule, limite de viteză mai stricte, limite de manevră, distanțe mai mari între vehicule, cerințe specifice pentru șoferi și până când nu am um, găsi, până când nu vom găsi un răspuns la aceste întrebări, nu cred că putem putem evolua în acest sens. Mulțumesc, domnule ministru. Doamna Bilbao, două minute. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro, por... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru răspunsuri. Vă urez uh, mult succes în următoarele șase luni cu proiectele dumneavoastră. Aici, în Europa, ne gândim foarte mult și poate nu facem suficient. Însă, în legătură cu rețelele transeuropene, vă susțin toate proiectele și prioritatea numărul 3. Ce veți face pentru a debloca proiectul numărul 3 pe partea franceză? Este vorba despre tranzitul între Franța și țara Bascilor. De asemenea, ce veți face în legătură cu uh, îmbunătățirea porturilor care sunt uh, porturilor și a autostrăzilor maritime? Tot ceea ce facem, bineînțeles, trebuie să fie durabil. Aș, aș dori să acordați mai multă atenție acestui coridor între Franța și țara Bascilor și noilor coridoare feroviare. Aș dori opinia dumneavoastră în acest sens și care va fi poziția președinției spaniole în legătură cu necesitatea de a avea o uh, menționare clară a coridoarelor potențiale în anexă. De asemenea, în legătură cu siguranță, uh, care este opinia dumneavoastră în legătură cu scanerele, scanerele corporale? există principii care vor guverna orele de lucru ale celor care uh, lucrează în domeniul transportului rutier. Puteți să comentați în legătură cu aceste aspecte care uh, preocupă pe poate lumea. Uh, stimați deputați, am o listă din ce în ce mai lungă de întrebări și din ce în ce mai puțin timp. Înțeleg că toată lumea simte nevoia să spună anumite lucruri, însă vă rog ca dacă s-a spus deja acest lucru, un lucru, nu trebuie să fie repetat de toată lumea. Vă rog să nu repetați ceea ce s-a spus deja. Este o rugăminte. Urmează doamna Lichtenberger, două minute. Mulțumesc. Există o serie de întrebări care, pe care doresc să le pun ca urmare a ceea ce am auzit dacă considerați că scanerele corporale ar trebui să fie utilizate, chiar dacă există preocupări că nu ating obiectivul pentru care sunt uh, produse, pentru că nu sunt chiar atât de avansate din punct de vedere tehnic pe cât ar trebui să fie, le susțineți în continuare? Dumneavoastră spuneți că sunt anumite uh, neajunsuri, însă este vorba de o intruziune în sfera privată a pasagerilor pentru un avantaj care încă nu este cert. Dacă Consiliul vrea uh, scanerele corporale, avem câteva la mâna a doua aici la Parlamentul European. Un alt lucru care mi se pare important pentru fiecare președinție și președinția suedeză nu ne-a satisfăcut. Cum veți aborda vechea convenție? Convenția Alpilor. Se pare că Italia blochează acest, această convenție și este timpul să uh, rezolvăm deja uh, această problemă pentru a ajunge la convenții pentru alte lanțuri muntoase, cum ar fi Pirinei. Ați spus că vreți să mențineți uh, regulăm statutul lichidelor, dar uh, ce se întâmplă cu lichidele, uh, adică alcoolul pe care îl consumă conducătorii auto. Doamna Van Gaal, doresc să mă exprim asupra... Domnul Van, Gaal, Van Balen, două probleme, uh, transportul intern și durabilitatea acestuia. Am vorbit deja despre transportul pe căile navigabile interne luni. Acesta reprezintă 5% și în țara mea 40%, însă emisiile sunt foarte scăzute, mai puțin de 1%. Este un aspect bun pentru că transportul pe căile navigabile interne este foarte ecologic. Aproape unanim am cerut comisiei să ia măsuri pentru a rezolva problemele din acest sector care se află în criză. În criză datorită prețurilor care au scăzut și, de asemenea, și cererea a scăzut. Poate puteți face și dumneavoastră un apel față de comisie în acest sens. În al doilea rând, securitatea și în special în ceea ce privește transportul rutier. Există tot felul de interdicții în legătură cu condusul în weekenduri și în timpul vacanțelor, tot felul de condiții care fac destul de dificilă planificarea lucrurilor în avans și uh, conducătorii auto trebuie să dea dovadă de flexibilitate foarte mare. Am discutat această problemă cu viitorul comisar Calas și am pus întrebarea, pus problema armonizării acestor interdicții. Vreau să știu dacă dumneavoastră împărtășiți acest punct de vedere și dacă s-ar putea reduce aceste interdicții până la o zi, de exemplu, duminica. Domnule ministru, vă dau cuvântul acum sau continuăm? Urmează acum domnul Canzi. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule ministru. Ați sosit la un moment eh, foarte important, chiar dacă doar pentru șase luni, fiindcă veți avea o mare responsabilitate, și anume reprogramarea aceasta foarte complexă. E important să vorbim de intermodalitate între diferitele metode de transport, mai ales în afara Uniunii Europene. Ați menționat uh, câteva dintre continente, dar la conferința internațională de la Napoli, și vă invit să vedeți uh, documentele finale, s-a dat o mare atenție Africii. Și Consiliul trebuie să ia în considerare acest lucru. Noi, în comisia noastră, ne-am implicat în acest dosar pentru un viitor durabil al transporturilor și dumneavoastră ne-a spus că vă gândiți la o nouă inginerie financiară în sistemul parteneriatului public-privat pentru a promova anumite inițiative majore. Întrebarea este, acum, având în vedere criza aceasta, cum vă gândiți să dezvoltați lucrurile pentru a pune în mișcare uh, economia Asta e o întrebare importantă și cea mai puțin importantă, dar sunt raportor ă, în ceea ce privește drepturile pasagerilor. Am văzut în ultimul raport al Consiliului că aceste drepturi au fost reduse destul de mult și aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră, chiar dacă foarte repede, ă, de acest subiect. Mulțumesc! Mulțumesc și mulțumesc acelor Uh, membrii care își scot numele de pe listă pentru a nu prelungi inutil această reuniune. Acum urmează doamna Ticău. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Uh, vreau să felicit președinția spaniolă pentru că în programul celor trei președinții, cea spaniolă, cea belgiană și cea ungară, este prevăzut un program clar pentru strategia Dunării, pentru care consultarea publică începe pe 1-2 februarie la conferința de la Ulm. Aș dori să vă întreb, referitor la revizuirea la mijloc de termen a perspectivei financiare, dacă planificați ca în cadrul întâlnirilor informale cu miniștrii de transport să abordați problema posibilei reevaluări a programelor operaționale pentru a avea mai mulți bani pentru proiectele de transport și, de asemenea, dacă în cadrul acestor întâlniri cu ministrii de transport aveți planificate discuții uh, privind cooperarea administrativă pentru realizarea și interconectarea registrelor electronice privind operatorii de transport uh, rutier. Și ultimul uh, element pe care aș vrea să vă, despre care aș vrea să vă întreb se referă la locul pe care îl, ocupa, îl vor ocupa transporturile în uh, viitoarea strategie UE 2020 pe care sunt convinsă că uh, veți avea ocazia să o discutați cu viitoarea comisie. Și mă refer aici în special la crearea de locuri de muncă și la condițiile sociale uh, ale lucrătorilor din transporturi. Mulțumesc! Thank you, Mr. Vă mulțumesc, domnul Stex. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare în legătură cu siguranța traficului. Cartea albă din 2001 spune că vrem să reducem numărul de victime cu 50%. Încă nu am ajuns la acest obiectiv. Unul dintre colegii mei s-a referit, s-a referit la o carte albă Europeană. Vom încerca să atingem acest obiectiv până în 2015. Poate Comisia încearcă să îndeplinească acest obiectiv sau să stabilească un alt obiectiv până în 2020 sau chiar și un obiectiv pentru copii și un alt obiectiv pentru persoanele rănite, pentru a nu ne gândi doar la numărul de victime, ci și la numărul de persoane care sunt rănite în accidente. Să avem 40 uh, la sută mai puțin puține, puțină mortalitate și 40% mai puțin răniți. Vă mulțumesc, domnule Sturks, domnul Bartels. Mulțumesc, domnule președinte. Bună zi, dimineața, domnule ministru. Foarte pe scurt, Spania astăzi este o insulă din punct de vedere al uh, rețelelor feroviare. În Rusia și în Spania există un alt uh, diametru al liniilor ferate vreau să vă întreb dacă una dintre prioritățile dumneavoastră este să se lege piața feroviară spaniolă de uh, cea europeană. Acest lucru ar fi util atât pentru transportul mărfurilor, cât și transportul de persoane. Veți susține această idee a unui coridor feroviar european care să treacă prin Spania până în sudul Spaniei așa încât containerele care ajung în Spania pe cale maritimă să fie, poate să fie transportate în mod foarte rapid în Europa. Doamna Ayala Sender. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc. Eh, bine ați venit, domnule ministru. Și eu aș dori să fac un comentariu asupra întrebării domnului Tremeso. Aș dori să vă întreb în legătură cu angajamentul președinției spaniole de a lucra asupra revizuirii uh, rețelelor transeuropene. Este important să avem o piață de transport permeabilă, inclusiv Munții Pirinei. Ați spus că sunteți angajat pentru coridorul mediteranean. Ați vorbit despre importanța granițelor noastre mediteraneene, ați vorbit despre legătura, s-a vorbit și despre legătura între Franța și țara Bascilor, însă nu, însă există acest zid al Pirineilor între Spania și restul Europei. Trebuie să existe un coridor prin centrul Pirineilor un lucru foarte important, după cum a spus domnul Tremosa, pentru a lega piețele nord-africane de Europa, prin Spania. Este aceasta una dintre prioritățile dumneavoastră și mă uit aici proiectul numărul 16. În ceea ce privește transportul rutier, am dorit să subliniem necesitatea ca transportul rutier să fie utilizat inteligent Sper că acest lucru va fi subliniat de către dumneavoastră în Consiliu pentru a avea o logistică bine planificată în viitor pentru un transport durabil. Și este foarte important să existe o intermodalitate mult mai bună între căile navigabile interne și transportul rutier precum și celelalte mijloace de transport. Pentru că acest lucru, în final, duce la un sistem de transport mai durabil. Domnule ministru, vă mulțumesc. Aș dori să repet un răspuns pe care l-am dat deja. Nu știu dacă cineva a întrebat acest lucru, însă Cred că răspunsul meu a fost suficient de clar atunci când vorbeam despre scanerele corporale. Trebuie să existe o poziție comună în Europa. O poziție comună sau nimic. Nu poate să existe o situație în care cetățenii se plâng în legătură cu acest sistem uh, actual din aeroporturi. În dezbaterea noilor tehnologii trebuie să existe un consens. Noile tehnologii trebuie să fie compatibile cu dreptul la viața privată. În același timp, există amenințarea terorismului și trebuie să uh, găsim un răspuns global care trebuie să înceapă în această comisie, în acest parlament și eu voi face o propunere pentru a se atinge un consens la conferința ministerială de la Corunia. Aceasta este poziția mea acum. Vreau să ascult opinia comisiei dumneavoastră, nu vreau să impun nimănui nimic. Același principiu se aplică și acordului cu Statele Unite. Am vorbit cu secretarul de stat pentru transporturile Statelor Unite recent și vreau să spun foarte clar că vroiam să extind decizia din 2006 în legătură cu lichidele. Atunci când mi s-a pus întrebarea în legătură cu lichidele, am spus acest lucru foarte clar. După aceea s-a vorbit despre mărfurile periculoase transportate în sistemul rutier. Nu există asemenea propunere în momentul actual în comisie, însă am luat notă că s-a spus acest lucru și îl voi avea în vedere în discuțiile cu Comisia. În ceea ce privește drepturile pasagerilor pe autobuze, am spus că competitivitatea trebuie să se lege de un serviciu de calitate. În același timp, drepturile pasagerilor trebuie să fie garantate. Președinția spaniolă a început deja negocierile cu Parlamentul pentru că suntem cu toții de acord ceea ce vrem. Vrem acest regulament și vrem să cădem de acord și în legătură cu pasagerii care utilizează transportul maritim. Uh, suntem de acord că obiectivele Convenției Marit alpine ar trebui să fie urmărite pentru a susține transportul și în același timp regiunile pentru dezvoltare durabilă. Este important să existe acorduri între state care împart regiuni alpine, însă este dificil să reconcilieze economiile, interesele economice și de mediu în aceste țări. De aceea, președinția spaniolă este dispusă să susțină o inițiativă care va permite un progres al acestei convenții și al convențiilor asemănătoare. În ceea ce privește orele de lucru pentru șoferi. Acest aspect este foarte important. Uh, există noua propunere pentru oralul de lucru al șoferilor de camion. În martie, miniștrii vor adopta un text de bază, însă suntem conștienți că Parlamentul va face prima lectură a liniilor directoare care vor fi stabilite de Consiliu în martie. Noi ne vom asigura că președinția noastră va asigura drepturile lucrătorilor fără a aduce atingere competitivității transportului european. Cred că m-au exprimat clar în legătură cu autostrăzile mării. Acordurile între Spania și Franța și Spania și Italia au arătat că se poate face mai mult, așa încât vom intensifica eforturile în acest domeniu s-au pus întrebări și în legătură cu siguranța rutieră. Aici obiectivul nostru este să reducem accidentele între 2001 și în 2010, să reducem accidentele cu 50%. Unele state au reușit acest lucru, Spania, de exemplu, cu a redus cu 50,5% numărul de persoane care au decedat în, articole, în accidente rutiere din 2001 încoace. Avem acest plan pentru siguranța rutieră până în 2020. Comisia spune că va implementa acest plan și noi așteptăm acest lucru. Când vom putea, vom îndemna să se facă progrese. Au existat și câteva întrebări naționale, ca să spun așa, în legătură cu în legătură cu calibrul căilor ferate din Spania. Aceste lucruri sunt discutate în parlamentele naționale. Eu intenționez să introduc uh, calibrul european în Spania însă o asemenea măsură ar costa extrem de mulți bani. Este însă o, o inițiativă pe care o susținem, dar care nu va avea loc peste noapte în legătură cu coridorul mediteranean. Atunci când am intrat în această sală, pentru a doua oară în fața acestei comisii, am spus că acesta este un obiectiv pentru țara mea un coridor care să lege uh, și alte axe de transport din Europa. Și mulțumesc domnului De Grandes. Însă noi trebuie să um, găsim metodologia necesară. Felul în care sunt incorporate coridoarele este foarte important să uh, stabilim metodologia corectă. După acest lucru, totul devine mai ușor. Sunt de acord cu ce a spus domnul de Grandes. Acum, în ceea ce privește pasagerii în traficul aerian, <clears throat> vreau să mă mai refer pe scurt uh, la această temă și apoi la legătura cu uh, Franța, pentru că doi deputați m-au întrebat în acest sens. Spania și Franța au căzut deja de acord în acest domeniu, s-au stabilit câteva proiecte prioritare. E vorba de proiectul numărul 3, o legătură între Spania și Franța pe viteză mare și apoi uh, numărul 16 coridorul care leagă Madrid de cealaltă parte a Spaniei, care traversează Pirinei și proiectul numărul 19, unde colaborăm cu Franța pentru a promova în continuare aceste proiecte. Avem întâlniri periodice și vrem să avansăm cât mai repede în cazul tuturor celor trei proiecte. <clears throat> Permiteți-mi să subliniez că decizia cu privire la crearea unor noi coridoare îmi place, la fel uh, ca și acordul cu privire la PP3. Comisarul de semnat Calas a anunțat deja că axa prioritară va fi coordonată de domnul Sechi astfel încât uh, <clears throat> să ajungem aici la o legare mult mai bună a coridoarelor pe care tocmai le-am enumerat. Domnul Tajani, uh, comisarul încă în uh, exercițiu, a menționat deja acest lucru în ceea ce privește coordonarea celor trei coridoare, registre electronice pentru camioane la nivelul întregii Uniuni. Avem în pregătire acest lucru. Comisia va trebui să vină cu o propunere și în anii viitor va exista un astfel de registru. E vorba de na- registre naționale care însă vor fi interoperabile. Acum, în ceea ce privește criza în uh, transportul maritim intern, mi-am notat uh, cele menționate de dumneavoastră și trebuie să recunosc că încă nu mi-am făcut uh, suficiente gânduri în această privință, dar am să fac o analiză mai detaliată. Vă asigur. Mulțumesc, domnule ministru, pentru răspunsurile la întrebările pe care le-ați primit. Știu că uneori deputații pot pune întrebări foarte dificile și am și făcut acest lucru astăzi. Cred că unul dintre dezavantajele de a fi ministrul în domeniul transporturilor uh, când ești în această comisie este că um, ai de-a face aici cu foarte mulți experți în acest uh, domeniu. Aș dori însă să vă mulțumesc Sper că vom avea o bună colaborare pe parcursul președinției spaniole. Vă urăm mult succes în ceea ce v-ați propus și acolo unde vom putea, bineînțeles, ne va face plăcere să colaborăm cu dumneavoastră pentru a adopta procesul legislativ și procesul uh, pentru a promova procesul politic care să facă din transportul european unul mai bun. Și să vă sprijinim pentru ca dumneavoastră să vă puteți îndeplini obiectivele și țelurile propriei președinții. Mulțumesc încă o dată și mulțumesc pentru faptul că ați răspuns tuturor întrebărilor. And, and again I, I thank the... Și încă o dată aș dori să mulțumesc uh, colegilor pentru că s-au încadrat în timp, uh, în special la uh, doi colegi și aș dori să vă reamintesc că ne revedem la orele 15 cu ministrul turismului în sala 5G3, așa că trebuie să vă luați documente